Bine, cominciamo. Bună dimineața! Haideți să începem că avem o ordine de zi foarte încărcată și nu, haideți să nu mai întârziem, deși nu văd că mulți colegi încă n-au sosit. Dar mă rog, primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea, sigur, ordinii de zi o găsiți în dosare. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, atunci ordinea de zi se consideră ca fiind adoptată, fără modificări. Acum trecem la punctul numărul 3, și anume aprobarea procesului verbal. E vorba de trei procese verbale pe care la fel le găsiți în dosar. La fel, dacă nimeni nu are nimic de obiectat, atunci se consideră ca fiind uh, aprobate. Și acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Anume programul Uniunii Europene de etichetare uh, referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou și modificarea regulamentului corespunzător. Și acesta este punctul 4. Și punctul 5. Acordul între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare. La fel, referitoare la eficiența energetică. Și dau cuvântul raportului domnul Bela Kovac. Bela Kovac, prego. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt kollégák. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, stimați deputați, Uniunea Europeană și Statele Unite în anul 2000 au semnat un acord privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou. Acordul a fost renoit în 2006 uh, pentru încă 5 ani și prevede introducerea în Uniunea Europeană a programului Energy Star. Programul a fost gestionat în comun de Agenția pentru Protecția Mediului în SUA și de Comisie. S-au creat, uh, s-au elaborat specificațiile produselor în comun și produsele înregistrate în UE și Statele Unite au fost recunoscute reciproc. Programul a fost implementat în Uniunea Europeană prin regulamentul 106 per 2008, iar acest program a contribuit la o mai mare eficiență energetică a echipamentelor de birou și la orientarea pieței în acest sens. În plus, s-a uh, ajuns la o, un, la economisirea energetică pentru consumatori. În 2011, programul a contribuit la scăderea uh, cu 16% a uh, consumului de energie pentru echipamente de birou. Estimările până în 2020 pentru aceste uh, echipamente de birou uh, sunt de o reducere de 30%. Înainte ca programul să expire în decembrie 2011, Comisia a început uh, negocieri cu Statele Unite pentru a încheia un nou acord și, sau pentru a prelungi acest program pentru încă 5 ani. În noiembrie 2011 aceste uh, negocieri au fost încheiate. Este vorba în primul rând de adaptări uh, tehnice de exemplu, actualizarea trimiterilor la legislația actuală, anumite lămuriri și unificarea anumi unor articole. Singura modificare de substanță înseamnă că uh, duce la introducerea a două sisteme de, uh, separate de înregistrare. În Uniunea Europeană se uh, rămâne la autocertificarea realizată de producători, iar în Statele Unite se va trece la certificarea realizată de către terți. Drept urmare, principiul recunoașterii reciproce nu va mai fi aplicabil în viitor, de aceea articolul 4, aliniatul 4 din regulament, din regulamentul 106 trebuie eliminat. Eu, în calitate de raportor, salut încheierea uh, cu succes a negocierilor privind un nou acord de, de extindere a programului sunt de acord cu modificările promise de comisie, însă rămâne o chestiune deschisă. Mai mulți uh, producători participă la uh, licitații și la achiziții publice și au spus că fac acest lucru pentru că echipamentele de birou achiziționate uh, de autoritățile publice trebuie să aibă ca standard minim eticheta, standardul Energy Star. De aceea, cred că uh, domeniul de aplicare al prevederilor ar trebui să fie extins ca să fie incluse și uh, autoritățile regionale și locale. Comisia nu abordează acest lucru în uh, propunerea sa pentru că este de părere că eficiența energetică Uh, în achizițiile publice uh, va fi prevăzută într-o directivă privind eficiența energetică. Însă aceste cerințe, de curând, la Consiliu, au fost diluate în mod, în mod considerabil. Aceasta fiind uh, situația, consider că ar fi bine să propunem o extindere a domeniului de aplicare și astfel încât să nu se mai aplice numai la autoritățile de, la nivel național, ci și la autoritățile regionale și locale. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdoare părerile dumneavoastră pe acest subiect. Datore, diamo adesso la parola a Mazes Kukovic. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Kukovic, ca raportare din umbra. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur foarte mult că este, deoarece este prima dată când aud explicațiile raportorului. Mă așteptam să avem niște reuniuni în trecut despre acest subiect foarte important, pentru că subiectul se referă la acordul dintre Statele Unite și Uniunea Europeană privind coordonarea programului de eficiență energetică și de etichetare. Ca raportor din umbră pentru PPE, aș dori să îmi pot uh, exprima opinia sau să pot exprima un punct de vedere diferit. Este a treia prelungire a acestui acord între Statele Unite și Uniunea Europeană și prin acest uh, propoz, pro, prin această propunere care uh, include mai ales modificări tehnice, din fericire din nefericire, nu am avut timp suficient să ne pregătim și să discutăm am primit programul, proiectul de raport și amendamentele propuse de raportor abia acum două săptămâni. Îmi pare rău, pentru că, de fapt, sunt uh, un eurodeputat nou și poate că nu înțeleg eu bine cum merg procedurile aici, dar din experiența anterioară, ca director și ca ministru al sănătății, știu că e cel, mai, cel mai important este să ai un calendar bun ca să poți să-ți desfășori bine activitatea. Unul din amendamentele pe care le-am primit din partea raportorului, e bine, dacă l-am accepta, nu numai guvernele centrale, dar și autoritățile locale și regionale ar fi obligate să folosească acest regulament. În acest moment, într-un moment de criză, cred și asta este și opinia PPE-ului, că nu putem să ne permitem acest lucru. Recent am acceptat directiva privind eficiența energetică și v-aș propune să o urmăm cu toții și să nu ne contrazicem. În articolul 5 din uh, în directiva de eficiență energetică se spune statele membre vor încuraja organismele publice la nivel local și regional să urmeze directiva. Aș spune că ar părea o lipsă de consecvență din partea noastră dacă am spune că toată lumea este obligată să folosească condițiile menționate în acord. Dacă directiva spune să încurajăm autoritățile, haideți să facem așa. De aceea am propus un amendament la text și anume că statele membre ar trebui să includă, să încurajeze organismele locale și regionale să urmăre, urmeze această directivă. Aș dori susținerea dumneavoastră și aș dori de asemenea să discutăm acest subiect astăzi. Mulțumesc. La parola. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Hasi. Madam Chairman, and thanks a lot. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult raportorului. Am fost raportor din uh, umbră la runda anterioară, când raportorul era altul. Sunt în totalitate de acord cu uh, abordarea de bază a raportorului. La runda anterioară, poziția inițială a Parlamentului era următoarea, și anume că sectorul public trebuie să achiziționeze echipamente de birou care îndeplinesc măcar criteriile din programul Energy Star. După care am aflat foarte multe lucruri despre cât de importantă este eficiența energetică pentru toate scopurile noastre legate de energie. Protecția climei, siguranța energetică, reducerea dependenței față de importurile de energie, deci, eficiența energetică este o chestiune cheie pentru toate aceste obiective. Iată de ce cred că trebuie să întărim această politică. Nu numai prin directiva pentru eficiența energetică, dar și prin alte măsuri. Astfel încât sectorul public să acționeze și asupra detaliilor într-un mod care să susțină obiectivele generale ale politicii noastre. Sectorul public este un mare cumpărător, achiziționează foarte mult asemenea echipamente, deci poate să producă o schimbare. Acum câțiva ani am auzit o poveste, poate că povestea uh, Uh, se refera la momentul în care se lansa Energy Star în Statele Unite. Dar oricum, mi s-a spus că în momentul uh, președinției Clinton în Statele Unite, guvernul federal a hotărât că dintr-un moment anume vor cumpăra doar uh, computere care îndeplinesc anumite obiective de energie, de, de eficiență energetică. Și așa s-a și făcut, um, guvernul federal fiind un client de mari proporții. Cred că trebuie să întărim politica actuală în care obligația aceasta se referă doar la guvernul central și doar la achizițiile care sunt peste 130.000 de euro ca limită. trebuie să luăm măsuri, să promovăm o schimbare de mentalitate în achizițiile din sectorul public. Sectorul public, la toate nivelurile, devine un client de mari proporții, așa încât are un impact și asupra sectorului acesta. Cred că dacă stabilim reguli foarte clare pentru echipamentele de birou și pentru achiziția echipamentelor de birou, criterii legate de eficiența energetică, lucrul acesta poate să-i uh, să fie în folosul celor care se ocupă de achiziții publice în orașe, la primăriile mici, pentru că îi obligă să, uh, să se intereseze, să acorde atenție eficienței energetice și sunt sigură că rezultatul final va fi benefic și pentru economia sectorului public. Deci susțin propunerea raportorului de a extinde obligația de la guvernele centrale, așa cum este acum, și la, la întreg sectorul public și, de asemenea, propun să eliminăm limita, plafonul de 137.000 de euro. Cred că în majoritatea cazurilor, de exemplu, când uh, birourile din sectorul public uh, achiziționează calculatoare sau imprimante sau orice ar fi limita, uh, achizițiile sunt sub această limită. Mulțumesc. Se la parola al colega Rubic. Mulțumesc acum, domnul Rubic. Eu danke, Frau Fursi. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acordul până acum a fost un mare succes, acordul între America și Statele Unite, pentru că obiectivul de 30% reducere până în anul 2020 uh, este, este, deci obiectivul este destul de ridicat. Uh, faptul că a fost închis, încheiat în 2010 uh, ne arată că a funcționat bine până acum, dacă am efectuat, dacă am obținut asemenea rezultate până acum. Eu mă întreb de ce este numai cooperarea cu Statele Unite prevăzută. Ce fel de intenție are Comisia cu China și India? Pentru că acolo sunt, de fapt, um, produse majoritatea produselor. Care sunt obiectivele pe care ni le-am stabilit aici? Și dacă principiul reciprocității nu va mai funcționa, atunci cum este, care este situația cu principiul armonizării. Există o bază de consens pentru a face armonizarea de facto? Și nu știu dacă poate la nivel multilateral ar trebui să, dacă, n-ar trebui să se caute standarde comune la nivel global și să se încheie acorduri cu guvernele aferente. Mulțumesc! Grazie a colega Rubic. Mulțumim! Nu mai am niciun scris la cuvânt. Deci dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you, Chair, and uh, good morning. Uh... Mulțumesc, bună dimineața. Suntem de acord cu raportorul și cu domnul Rubi că e un acord important că s-au făcut multe progrese și e unul din puținele exemple de cooperare internațională concretă pe domeniul eficienței energetice. Deci ne bucură că recomandările raportorului sunt de a adopta extinderea, de a aproba extinderea acordului și de a aproba regulamentul care îl pune în practică în Uniunea Europeană. Ca răspuns la întrebarea domnului Rubic, sigur putem face mai mult decât am făcut acum în cooperare internațională avem multe experiențe în comun uh, cu alte țări, am vorbit cu rușii despre uh, politica noastră de produse, cu chinezii, cu mai mult succes, despre cooperare mai ales la motoare, unde ideile noastre pentru standarde minime au fost uh, întâmpinate uh, cu interes. Următorul, următoarea etapă, cred eu că ar trebui să semne mai multă cooperare și cu alte țări din întreaga lume. Și uh, în general spuneam că uh, ne convine și ne place abordarea raportului și nu e surprinzător pentru că asta e și propunerea noastră în legătură cu directiva privind eficiența energetică. Acestea fiind spuse, se pare că suntem uh, în pragul adoptării și finalizării uh, deciziei pentru directiva privind eficiența energetică și sunt aceleași limitări uh, acolo prevăzute ca și cele din propunerea noastră pentru Energistar. E clar că preferăm să punem în aplicare cele hotărâte cât mai repede decât să avem o discuție lungă. Uh, Credem că ar fi bine să copiem, practic, directiva pentru eficiență energetică. După cum a spus doamna Cucovici, ar trebui să existe obligația pentru statele membre să încurajeze autoritățile publice să adopte aceste standarde. Nu vor fi cheltuieli suplimentare, ci din potrivă se vor economisi bani. Dar în această etapă nu am susține ideea de a cere extinderea guvernelor uh, locale, pentru că sigur ar trebui să fie o revizuire în 2015 a condițiilor generale și atunci va fi momentul să facem și așa ceva. Mulțumesc! Grazie la Commissione, la parola al rapportore allora. Mulțumesc și acum are din nou cuvântul uh, domnul Kovács, raportorul. Köszönöm szépen, figyelembe fogjuk venni ezen véleményeket természetesen. Vă mulțumesc. Bineînțeles, vom lua în considerare uh, părerile exprimate în activitatea, în munca noastră viitoare. Atâta vă spun, aștept amendamentele dumneavoastră. Grazie, raporter. Allora ricordo che la data... 1... Mulțumim. Reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 16 iulie la amiază. Mulțumim pentru colaborare și trecem la următorul punct, ce anume 6, punctul 6 de pe ordinea de zi. Siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și producție. Are cuvântul domnul raportor Ivo Belet. Da, mă scuzați, doamna președinte, mă scuzați ă, și mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Bună dimineața! Dragi colegi, activitățile ă, petroliere și gaziere din Norvegia s-au reluat ieri după două săptămâni de încetare, deci poate că uh, vom adopta și noi astăzi sau vom avea un nou impuls pentru adoptarea unor noi standarde de securitate. Știm că acum doi ani s-a petrecut evenimentul de la Macondo, Deepwater Horizon, Golful Mexic și asta a adus o revizuire a procesului pe care sperăm noi să-l încheiem cu președinția cipriotă până la sfârșitul anului, dacă avem noroc. Proiectul meu de raport este, vă la dispoziție, tradus în toate limbile oficiale. Dați-mi voi acum să vă prezint principalele elemente ale sale și amendamentele propuse. În primul rând, forma juridică. Comisia a făcut o propunere de regulament. Sigur, un regulament are avantajul că creează un, o situație de egalitate pentru toți în Uniunea Europeană dar sunt și preocupări din partea colegilor și actorilor implicați care spun că asta va crea un nou nivel de reglementare în plus față de cadrul juridic național. Există temeri că atunci legislația națională trebuie adaptată, modificată și astfel nu ar mai fi destui bani pentru toate aceste activități și standardele de securitate a muncii ar scădea. În acest context, bun, știm că sunt argumente pro și contra, dar credem că e mai bine să schimbăm forma juridică și să ne concentrăm munca pe stabilirea unui cadru juridic robust sub forma unei directive, amendamentul numărul 1. Al doilea aspect important și chiar foarte important se referă la independența autorităților. Una din principale, unul din principalele învățăminte ale incidentului de la Macondo e că e foarte important să se asigure independența autorităților responsabile, pe de-o parte, de a evalua siguranța și riscurile de mediu ale operațiunilor și aceste autorități trebuie să fie responsabile și trebuie, acolo trebuie să, ele trebuie să fie 100% independente de celelalte, autoriza- de a, celelalte autorități ale administrației care eliberează autorizațiile de foraj. Bun, va trebui să mai vedem cum uh, ne înțelegem aici, că este o controversă și la Consiliu. Deși ei au făcut câțiva pași înainte mai mult decât noi, deci la Parlament încă mai trebuie clarificat unele probleme de competență, deci vom vedea. Însă independența autorităților e crucială. În al treilea rând, dragi colegi, implicarea grupului de autorități al Uniunii Europene, eh, de fapt grupul autorităților offshore ale UE în materie de petrol și gaze. A fost creat anul trecut bazându-se pe o deci, cel de-al patrulea raport și rezoluția care a urmat, am votat cu mare majoritate anul trecut, în septembrie sau octombrie, pentru a ne putea confrunta cu aceste provocări ale forajului offshore și sunt convins că cooperarea și schimbul de informații între statele membre vor fi consolidate. Și această autoritate, acest grup, de autorități recent înființat este instrumentul potrivit pentru asta și așa trebuie și utilizat și să joace un rol în verificarea, punerea în aplicare a acestui, a, mă rog, legilor uh, din domeniu. Apoi, dragi colegi, am ținut cont și de mandatul extins ale EMSA, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Dacă informațiile mele sunt corecte, la Consiliul TRAN s-a ajuns la un acord pe dosarul ăsta referitor la nou, noua sferă de competență a EMSA, însă mai trebuie votat la plenar, în, probabil în septembrie-octombrie. sunt convins că e necesar să includem și nou mandat al EMSA, noile puteri ale EMSA în planurile de uh, urgență, mai ales dacă e vorba de situații de urgență transfrontaliere. Al patrulea aspect, verificarea de către terți. Sigur, verificarea tuturor planurilor e importantă. În cel al patrulea raport am insistat, Parlamentul a insistat că e necesară o verificare din partea unei a treia părți. Consiliul a ținut cont până la urmă de uh, cerința noastră, mai ales la marile companii acolo se face verificare, mă rog, de, de către cineva, un angajat al companiei și ei prezintă asta ca pe o alternativă. Bun, se poate să acceptăm asta de atâta timp cât e garantată și uh, independența celui care face verificarea. Mă rog, vom vedea cum vom rezolva și această problemă. Bun, nu e chiar așa de importantă. Important e ca verificarea să fie făcută în mod independent. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte și despre standardele UE pentru operațiuni la nivel global, pentru că, sigur, directiva asta mm, se aplică în Uniunea Europeană. Însă se pare că există așteptări ale actorilor implicați în legătură cu companiile UE care um, operează, care au operațiuni offshore, să a, li se solicite ca în mod global ele să respecte în operațiunile lor standardele UE. Și de ce aici am schimbat puțin propunerea uh, comisiei și acum aștept cu interes să văd reacțiile noastre. Și uh, mai apoi, uh, un punct uh, la fel important, uh, Răspunderea, responsabilitatea. Actualmente acest, această propunere de regulament se referă doar la răspunderea de mediu, dar mai sunt și alte forme ale răspunderii, de exemplu răspunderea civilă mm, pentru prejudicii, daune de natură civilă care pot fi cauzate de astfel de incidente și una din principalele preocupări e că nu toate companiile care operează offshore pot acoperi toate costurile Uh, unor prejudicii în caz de accident major. Și așa că nu există instrumente eficiente de garanții financiare pentru a acoperi acele uh, prejudicii. Și am propus, de aceea, și nu e un lucru nou, există deja, am propus uh, să adoptăm niște uh, regimuri de despăguire reciprocă, se poate mm, să organizăm lucrurile la model regional, nu trebuie să același model pentru întreaga Uniune Europeană, deci să avem modele regionale și programe regionale. Bun. Și închei, închei aici, doamna președinte. Sigur, mai sunt multe alte probleme care trebuie rezolvate. Dar uh, nu noi uh, avem, adică cuvântul nostru nu este singurul care contează în această chestiune. E vorba de competențele Comisiei Jurii și așteptăm propuneri și a unei alte comisii și așteptăm uh, propunerile din partea lor. Bun, poate la ei s-au mișcat lucrurile mai repede. Temenul pentru noi e temenul pentru depunerea amendamentelor e la începutul lui septembrie. La Envi și la Juri, în schimb, comisiile uh, lidere sunt, uh, termenul este săptămâna viitoare. Consiliul de asemenea va discuta marțea viitoare această chestiune pentru prima oară sub președinție cipriotă. Așadar, doamnă președinte, dragi colegi, e vorba de un prim schimb de opinii. V-am prezentat acum uh, principalele elemente ale documentului și amendamentelor și acum aștept cu interes reacțiile dumneavoastră. Mulțumesc! Grazie al relatore. Mulțumim raportorului. Fără că nu s-a scris nimeni la cuvânt. Ba da, doamna Ford este raportoare din umbră. Vă rog. Mulțumesc. Felicitări, doamnă președinte, pentru cât de uh, eficient prezidați această reuniune, pentru că uh, Uh, suntem deja, am progresat deja foarte bine. Mulțumesc și felicitări raportorului pentru raportul său. În mod special, vă mulțumesc pentru faptul că ați luat, că ați inclus uh, această diferențiere între directivă și regulament. Acțiunile din textul comisiei prevăzute ca un regulament uh, nu erau potrivite. Însă dacă va fi o directivă, s-ar putea să menținem aceeași formulare în text. Din punct de vedere logistic, uh, așadar va trebui să vedem cum procedăm. Um, ați făcut o treabă foarte bună pentru a vă asigura că este foarte clar cine este responsabil pentru ce, pentru că una din învățămintele trase din dezastrul din Golful Mexic a fost faptul că uh, responsabilitățile nu erau clar definite. În ceea ce privește verificarea terță, ați subliniat acest subiect, ați spus că în unele momente verificarea terță este adecvată, în alte verificarea uh, de către o parte de către a doua parte este adecvată, în alte, în altă, în alte situații în niciun caz. Eu încă însă mă preocup scup de faptul că uh, s-ar putea doar să se uh, bifeze unele căsuțe când este vorba de uh, evaluarea riscului și a pericolului. Uh, să se facă asta odată la 5 ani și, mm, și să fie atât. Pe, din punctul meu de vedere ar trebui să fie un proces continuu care să, con, să acompanieze activitățile de zi cu zi. În ceea ce privește standardele globale, cred că toată lumea este de acord că trebuie să cerem standarde cât mai ridicate. Este foarte dificil să-i forțăm pe operatorii europeni să facă asta, dar poate că putem să introducem uh, o formulare referitoare la cooperarea Uniunii Europene și a Comisiei cu um, autorit- cu alte state, cu alte state la nivel global pentru a impune aceste uh, standarde. Apoi, um, responsabilitatea uh, juridică, chiar penală pentru neglijență, eu cred că trebuie să fie uh, foarte bine, foarte strict prevăzut asta. Unii spun că este deja foarte clar în directivă, Dar uh, eu cred că trebuie să spunem asta foarte clar. Știu că alte comisii amen, um, analizează deja situația costurilor um, curățării în caz de um, în caz de accident, dar trebuie să se uh, prevadă acțiuni în cazul în care un accident are loc să, uh, să existe Uh, să existe fonduri, dar uh, nu este o chestiune numai de finanțe, este o chestiune și de personal. Trebuie să uh, ne asigurăm că există resursele fizice și de personal și, bineînțeles, financiare pentru a reacționa în caz de accident. Și trebuie să păstrăm o linie Uh, cât mai puternică din punctul meu de vedere, pentru că noi suntem comisia competentă pe fond. Mulțumesc. Grazie la colega Ford. Mulțumim, doamne Ford. Uh, nimeni nu s-a mai scris la cuvânt. Așadar, în acest caz, dau cuvântul reprezentanților comisiei. Mă rog. Grazie. Uh, thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru introducerea și prezentarea raportorului și mulțumesc și doamnei Ford pentru comentariile făcute pe marginea textului propus de noi. Comisia salută interesul Uh, și atitudinea proactivă adoptată de Parlament față de acest dosar încă de la început, inclusiv uh, raportul din proprie inițiativă prezentat anul trecut. Iar acum textul raportorului este o bază foarte bună și o analiză foarte bună a problemei. Considerăm în general că îmbunătățește unele din aspectele din text și cred că, așa cum spuneam, e o bază bună de lucru. După cum știți, pe marginea acestei propuneri uh, încercăm să ne concentrăm asupra catastrofelor majore, asupra accidentelor majore și să ne gândim uh, și la alte aspecte, cum ar fi accidentele de muncă minore care sunt uh, incluse în altă legislație. Con- încercăm să ne concentrăm asupra acestei activități, ceea ce nu e întotdeauna cazul. În ce privește elementele fundamentale, și cred că raportorul le-a menționat deja pe unele dintre ele, uh, ne referim la independența autorității competente, care ni se pare un element crucial și sunt de acord, trebuie să continuăm să acționăm uh, în acest sens, lucru care, sigur, necesită oarecare reglare fină, dar este un element de mare interes. Și cred că e bine că revine și în raportul dumneavoastră foarte clar. Există, de asemenea, și problema verificării de către un terț este un domeniu de la care am plecat de la faptul că, de fapt, la comisie s-a insistat asupra unei verificări făcute de un terț. Am avut uh, și argumente în favoarea verificării de către o a doua parte în cazul companiilor mari, pot funcționeze ambele soluții, dar nu uh, ambele soluții, dar nu în toate situațiile. Marea problemă este forma juridică pe care o vom adopta la Consiliu și în Parlament există, cel puțin în raport, există poziții foarte puternici. Și inițial am propus un regulament pentru că regulamentul are aplicabilitate directă în domeniul respectiv pentru că domeniul respectiv este cel care creează riscul, dar creează și profitul și asta este unul din motivele principale pentru care am ales un regulament ca formă juridică. Există sigur și alte opinii, ideea că o directivă ar putea să îmbunătățească situația, mai ales într-un domeniu ca cel despre care discutăm. Comisia va avea o atitudine pragmatică, o să vedem cum evoluează lucrurile și apoi o să încercăm să găsim o soluție. S-a pus problema răspunderii. Sigur, răspunderea de mediu este cuprinsă în propunere, răspunderea civilă este un domeniu unde avem o problemă. Problema aceasta trebuie abordată. Nu am făcut acest lucru acum, am considerat că nu avem suficient de multă certitudine privind soluțiile, așa încât uh, am preluat uh, mai multă activitate, se desfășoară două studii pe acest sens și de asemenea ne gândim și la propunerea făcută de uh, raportor apropo de aducerea împreună, gruparea riscurilor. E o chestiune la care ne vom gândi. Cred că mă voi opri aici, mai sunt și alte probleme, dar cred că deocamdată e suficient cât am spus. Mulțumesc! Bine, grazie alla Commissione. A questo... Mulțumim reprezentantului Comisiei și dăm din nou în încheiere cuvântul domnului Ivo Belet. Mulțumesc. Foarte pe scurt, după aceste luări de cuvânt foarte constructive, vreau să mulțumesc domnului Ford. Cred că sunt de acord cu tot ce a spus, cu cele șase-șapte propuneri pe care le-ați făcut. Sunt de acord, mai ales în ce privește de, definirea clară a responsabilității cu verificarea de către terți după cum a spus și reprezentantul Comisiei. Bun, dar depinde de împrejurări și de tipul de companie despre care este vorba. Sigur, raportarea pericolelor operațiuni globale, Bubancea e dificil cu caracterul global al respectării standardelor. Noi vrem să dăm un semnal, într-adevăr, da, din punct de vedere juridic e complicat, dar uh, aștept sugestii. Sper că mă veți ajuta și comisia și colegii. Bun, răspunderea civilă, s-a vorbit și despre asta, se fac studii la ora actuală dar oricum am o atitudine pozitivă și pentru partajarea riscului și în ce privește partajarea riscului, deci putem găsi un acord, o bază comună la comisia noastră și comisiile Envi și jurii, pentru că e o problemă importantă. Asta făcut referire și la resursele fizice și de personal. Din nou, o adăugire foarte importantă. Bănuiesc că veți uh, depune un amendament în acest sens. Așadar, mulțumesc, doamnă Ford, uh, mulțumim reprezentantului Comisiei pentru o atitudine foarte constructivă. Și Comisia sunt convins că va fi foarte pragmatică și în legătură cu forma juridică. Deci uh, aștept cu interes amendamentele colegilor care fără îndoială vor fi foarte constructive și mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Președinte, mulțumesc și eu, domnule Belet, și acum facem o pauză până la 10 și jumătate. Pentru că nu mai avem nimic pe ordinea de zi până la intervenția um, domnului ministru al comunicațiilor și lucrărilor publice din Cipru. Apoi la 11 și 15 ne întâlnim cu Ministrul Comerțului, Industriei și Turismului și la 12 cu domnul Potoșnic. Bun. Deci v-aș ruga totuși să vă întoarceți pe la 10.25 ca să putem începe punctual la 10 și jumătate. Și vă reamintesc că data de termenul pentru depunerea amendamentelor pentru raportul Belet va fi 4 septembrie 2012 la amiază. Așadar luăm o pauză. Jumătate, jumătate de oră de pauză. Sim.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 Dragi colegi, reluăm uh, reuniunea cu prima întâlnire cu domnul ministru Estemios Florențu, Florențu, ministrul comunicațiilor și lucrărilor publice din Cipru. reprezentant, desigur, al uh, președinției în exercițiu Consiliului Uniunii Europene. Domnul ministru va fi alături de noi timp de 45 de minute deci dezbaterea se va încheia la 11 și un sfert, astfel încât mă grăbesc să dau cuvântul domnului ministru și între timp uh, colegii pot să se înscrie la cuvânt. Vă rog, domnule ministru, bine ați venit! Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Aș dori să încep prin a mulțumi președinției daneze pentru munca depusă până acum. Aș dori să mulțumesc și comisiei dumneavoastră, doamnă președinte, și tuturor membrilor acestei comisii pentru oportunitatea de a ne afla alături de dumneavoastră astăzi. Doamna președinte a Comisiei ITRE, stimați vice, vicepreședinți, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Este o mare onoare și o plăcere deosebită pentru mine să mă aflu în Parlamentul European astăzi. Într-un loc în care instituțiile și principiile democrației se exprimă în mod exemplar. Parlamentul European este unul dintre pilonii Uniunii Europene și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a prezenta în fața Comisiei dumneavoastră prioritățile președinției cipriote. În domeniul uh, telecomunicațiilor, societății informaționale și politica Uniunii Europene în domeniul spațiului. De asemenea, aș dori să aflu și pozițiile și opiniile dumneavoastră astăzi. Eu cred că numai printr-o dezbatere productivă, înțelegere reciprocă și prin crearea unui climat de încredere reciprocă, putem crea politici și legislații care să îmbunătățească Europa, care să satisfacă nevoile și așteptările naturale ale cetățenilor europeni. Agenda digitală pentru Europa este una din uh, pietrele de temelie ale strategiei Europa 2020. Dezvoltarea uh, Uh, unei generații următoare de infrastructură de bandă largă și sprijinirea infrastructurii pentru servicii digitale va duce la creștere în investiții, în uh, rețele de mare viteză și va contribui în mod semnificativ la recâștigarea competitivității în Uniunea Europeană, dar și la creșterea productivității și inovării. <coughs> În acest context, negocierile cu privire la facilitatea conectarea Europei vor fi o prioritate pentru președinția cipriotă. Săptămâna trecută, la Strasburg, la sesiunea în plen a Parlamentului European, președintele președinții Parlamentului, Comisiei și, uh, președinție și Consiliului au declarat împreună că doresc să coopereze de-a lungul președinției cipriote pentru a atinge obiectivul comun de a adopta un cadru financiar multianual ambițios care să sprijine investițiile în dezvoltare și ocupare. Facilitatea Conectarea Europei este un element important al acestei strategii generale și un element important pentru cadrul financiar multianual. Noi vom coopera cu Parlamentul într-un mod constructiv pentru a crea uh, premisele necesare pentru un acord. Bineînțeles, nu vom pierde din vedere parametrii cadrului financiar. Președinția cipriotă, așadar, se va concentra asupra analizării unor linii directoare pentru rețelele transeuropene în telecomunicații. Acest lucru intervine în cadrul facilității pentru conectarea Europei. Aceste linii directoare ne așteptăm să sprijine investițiile în rețele de bandă largă de uh, mare viteză și uh, servicii digitale paneuropene. Pentru președinția cipriotă, acest lucru este o prioritate și vom face tot ce ne stă în putință pentru a ajunge la o abordare generală parțială la Consiliul din decembrie. Piața unică digitală va fi consolidată de implementarea directivei cu privire la uh, utilizarea informației din sectorul public. Asta va asigura o abordare comună în statele membre ale Uniunii Europene. Crearea noului cadru pentru utilizarea informațiilor din sectorul public va avea implicații financiare semnificative. Se vor crea noi întreprinderi, noi locuri de muncă. Această, această inițiativă va fi sprijinită de președinția cipriotă în măsura în care putem. Vom încerca să creăm precondițiile pentru un acord în primă lectură cu privire la această directivă. Președinția subliniază siguranța rețelelor uh, și a informației și de aceea vom uh, lucra în mod constructiv și eficient și cu ENISA Uh, și uh, în vederea ENISA vom face asta și cu Consiliul, dar și cu dumneavoastră aici în această comisie. De asemenea, suntem dispuși să începem discuții cu privire la strategia europeană uh, pentru securitate în spațiul cibernetic. Promovarea economiei digitale este foarte importantă și este foarte important să creștem încrederea cetățenilor și afacerilor în, și întreprinderilor în uh, tranzacții electronice. De aceea, noi vom lucra la o propunere pentru un cadru legislativ pan-european uh, referitor la încrederea în, în tranzacțiile electronice pe piața uh, unică, deci uh, semnătura și identificarea electronică, scopul fiind să se Uh, înregistreze progrese uh, considerabile până la finalul președinției. Rolul tehnologiilor uh, noi și inovatoare este foarte important. Este un rol subliniat și în Cartea Albă cu privire la politica de transport, cât și în Agenda Digitală pentru Europa președinția cipriotă în contextul unei reuniuni informale a ministrilor de transport și telecomunicații care va avea loc în 16 și 17 iulie în Nicosia, va încerca să sublinieze rolul tehnologiilor digitale în uh, dezvoltarea durabilă a transportului. Prin această inițiativă intenționăm să subliniem legăturile între două politici centrale în Uniunea Europeană, politica de transport și agenda digitală. Una dintre intențiile noastre la această reuniune informală va fi să sprijinim aceste două politici prin promovarea, dezvoltarea și cea mai bună utilizare a informațiilor din sectorul public dar și prin uh, sisteme de transport inteligente, dincolo de tipul de uh, transport. Acest lucru, la rândul său, va contribui la uh, dezvoltarea uh, transportului multimodal și la crearea cadrului adecvat pentru proiectarea sau organizarea electronică a transportului cetățenilor de la o destinație la alta. Rezultatele reuniunii vor fi prezentate Congresului Mondial ITS, uh, Congresul uh, Mondial a uh, Sistemelor de Transport Inteligente, ce va avea loc în Austria în septembrie. La această reuniune, cei doi Uh, vicepreședinți ai comisiei, uh, domnul Calas și doamna Cruz, vor fi prezenți pentru a vorbi despre transport și despre agenda digitală. Președinții par comisiilor parlamentare, ITRE și TRAN, au fost și ei invitați și sperăm că veți fi prezenți pe 16 și 17 iulie în Nicosia. Considerăm că prezența Parlamentului European la această reuniune informală este esențială și sperăm, doamnă uh, președinte, că ne veți onora cu prezența. Europa are nevoie și de o politică spațială uh, adecvată, o politică spațială care să îi permită Uniunii Europene să aibă o poziție de lider în anumite sectoare strategice. Spațiul ne poate oferi instrumentele pentru a găsi soluții la multe dintre provocările globale cu care societatea se confruntă în secolul 21. Drept urmare, Europa trebuie să joace un rol de lider în acest sector. Președinția cipriotă va dori să se va uh, urmări adoptarea unor concluzii ale Consiliului cu privire la politica industrială spațială a Uniunii Europene. În plus, președinția cipriotă își declară disponibilitatea de a lua în considerare uh, o inițiativă legislativă în Consiliu, o inițiativă care va urma să vină din partea Comisiei cu privire la dezvoltarea monitorizării globale pentru uh, Uh, sisteme de mediu uh, globale, uh, sistemul GMS. Dorim așadar să înregistrăm progrese și în acest domeniu. Și de asemenea cu privire la GNSS, sistemele de navigație prin satelit globale, serviciile Galileo vor beneficia și uh, ele de aceste noi uh, prevederi se vor uh, se va crește securitatea persoanelor și, a, și protecția proprietății. Pe baza abordării generale parțiale obținute de președinția daneză, președinția cipriotă va promova munca cu privire la propunerea legislativă referitoare la crearea și operarea unui sistem european de navigare prin satelit, lucru care face parte și din negocierile cu privire la cadrul financiar multianual. Suntem dispuși și disponibili să cooperăm cu comisia dumneavoastră pentru crearea premiselor necesare pentru un acord pe acest subiect. În plus, președinția cipriotă este dispusă să ia în considerare în Consiliu propunerea legislativă din, um, așteptată din partea Comisiei Europene pentru, a, pentru modificarea reglementărilor existente cu privire la sistemele de navigație prin satelit. Obiectivul este să avem un raport de progres la Consiliul din decembrie. Vom face tot ce putem pentru a ne asigura că putem fie să finalizăm acest dosar, fie să uh, obținem progrese semnificative în acest dosar. Una dintre precondițiile pentru asta este, bineînțeles, cooperarea reciprocă cu Comisia, toate statele membre, dar în primul și în primul rând cu Parlamentul European. doamna președinte, stimați deputați, Ciprul preia președinția Consiliului Uniunii Europene pentru prima dată. Este o mare provocare pentru noi, bineînțeles. Suntem conștienți de dificultățile cu care ne confruntăm, însă vom lucra din greu, sperăm că cu înțelepciune, cu modestitate, cu transparență și obiectivitate pentru a, dacă doriți, aduce o mică contribuție la proiectul general al unei Europe mai bune. Așteptăm cu nerăbdare Um, cooperarea cu dumneavoastră. Vă stăm la dispoziție pentru rezolvarea oricăror probleme care ar putea să apară și uh, sperăm să cooperăm uh, pentru a atinge progrese pentru, în domeniul agendei digitale. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a ne prezenta prioritățile în fața dumneavoastră astăzi. Acum Vă stau la dispoziție pentru a asculta pozițiile dumneavoastră. Și voi încerca să vă răspund la toate întrebările. Grazie. Mulțumim, domnule ministru. Și dau cuvântul doamnei del Castillo. Gracias. Eh. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule ministru, bun venit la comisia noastră. Printre alte competențe, noi ne ocupăm și de telecomunicații și de tehnologia informației și a comunicării. Ne face plăcere că sunteți aici la începutul președinției cipriote și ferește vreau să vă asigur că nu numai grupul pe care îl reprezint, grupul PPE, ci și în numele tuturor colegilor din această comisie, așa cum am arătat și altă dată, vom fi tot timpul gata să colaborăm foarte strâns cu dumneavoastră, vom fi gata oricând să colaborăm cu cei care se ocupă de aceste aspecte la nivelul președinției. Aș vrea să Mă refer la unele dintre aspectele la care v-ați referit și dumneavoastră în prezentarea dumneavoastră. Pentru că dosarul pe care îl dezbatem acum și care se va dezbate de-a lungul președinției dumneavoastră este un dosar foarte important și anume în domeniul telecomunicațiilor. Este dosarul care se referă la proiectul Connecting Europe pe care l-ați menționat și dumneavoastră. Domnule ministru, aș dori să accentuez importanța deosebită pe care o are conectarea în diverse rețele, telecomunicații, transport uh, și așa mai departe, energetic. În primul rând, toate aceste rețele sunt uh, interrelaționate și în unele cazuri foarte strâns. În cazul telecomunicațiilor, relația cu rețelele energetice este de prima mână, de primă importanță dacă ne gândim la dezvoltarea rețelelor inteligente care sunt atât de importante pentru dezvoltarea unui sistem eficient uh, pentru energie. Mai mult decât atât, cele trei rețele sunt elemente cheie pentru dezvoltarea deplină a pieței unice europene atât uh, piața internă a energiei, cât și piața unică digitală, cât și comerțul în general în contextul pieței unice. Dezvoltarea pieței unice așa cum s-a subliniat, cum au arătat și uh, șefii de guvern, cum au arătat primii miniștri. Deci este fundamentală ca să putem da un impuls politicii în favoarea creșterii prin dezvoltarea unei mai bune competitivități a economiilor europene. Deci toate aceste argumente, toată această manieră de a judeca lucrurile acordă o importanță crucială dezvoltării rețelelor și conectivității la nivelul întregii Uniunii Europene prin aceste rețele. Așa încât, domnule ministru, aș vrea să subliniez că din în ce privește domeniul de care vă ocupați dumneavoastră, comisia noastră uh, este, se va concentra în uh, lunile viitoare pe domeniile de interes. Și sunt convinsă că vom colabora și, așa cum spuneam, să fiți convins că noi toți suntem disponibili să colaborăm cu dumneavoastră în permanență. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Toia are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și din partea mea și a grupului meu urăm uh, bun venit uh, domnului ministru la comisia noastră, care are printre competențele ei uh, domenii foarte importante pentru creșterea și viitorul Uniunii Europene. Vă urez succes și sunt convinsă că președinția cipriotă va continua împreună cu noi munca intensă din acest moment pe care o facem acum, dar pentru viitor. E o fază de programare, de luare de decizii care vor avea efecte în următoarea perioadă de programare financiară. Și tocmai la acest aspect mă voi referi. Dumneavoastră, la începutul cuvântării, v-ați referit la cadrul financiar și perspectivele, la perspectivele financiare. Și sunt aspecte esențiale pentru uh, toate subiectele pe care le-ați evocat și pentru negocierile uh, pe problema transporturilor, pe rețele energetice, pe cele uh, de transfer, de bandă largă uh, în cadrul european. Dacă dorim într-adevăr dezvoltare și dacă vrem aceste proiecte mari, dintre care uh, o parte sunt cunoscute în Europa și știm ce trebuie făcut în ce privește rețelele și este această întreagă temă a rețelor inteligente, interconexiunile. Eh, doamna Carvaio eh, spunea, eh, și avem instrumentele, Castillo, mă rog, spunea, dar avem trebuie să avem finanțarea necesară pentru a putea face și Uh, vă rog, uh, dumneavoastră sunteți competent în aceste domenii, să, să colaborăm, să încercăm să încheiem negocierile și să aibă un sfârșit fericit uh, negocierile pe perspectivele financiare, pe cadrul financiar viitor, pentru că altfel nu vom putea face progrese cu aceste rețele și în niciunul din domeniile care vor influența pe viitor creșterea în economia europeană, o creștere care să ducă și la locuri de muncă pentru a lupta împotriva șomajului în Europa. Deci deci vă rog să continuați aceste negocieri. Există un grup de contact cu președintele Parlamentului care monitorizează lucrurile, care are legătură cu Consiliul. Bun, la încheierea semestrului președinției danez s-a marcat un moment de oprire, de, dar sperăm acum o nouă acțiune, o nouă deschidere a, a Consiliului în legătură cu resursele financiare ambițioase și uh, instrumentele, uh, obligațiunile de proiect, uh, în legătură cu care la ultima plenară de Strasbourg s-a făcut o revizuire a regulamentului pe baza propunerii comisiei și trebuie mai mult curaj, trebuie să fie folosite aceste noi instrumente financiare. Deci, în legătură cu transporturile, uh, și toate cele legate de infrastructură trebuie să se dispună și fondurile, de fondurile necesare, deci să avem și un buget corespunzător. Mulțumesc și acum domnul Tojnenovski are cuvântul. Dobrý den, pane ministře, já se připojuji ke svým kolegům. Domnule ministru, vreau să mă alătur colegilor mei și să vă urez bun venit. Îmi facem să mi-a făcut mare plăcere să ascult ce ați spus uh, apropo de dezvoltarea activităților în domeniul informatic. Este o chestiune pe care o discutăm de multă vreme și anume cum uh, să asigurăm mai multă susținere în Uniunea Europeană activității sateliților. Este absolut important, crucial pentru dezvoltarea tehnologică viitoare și competitivitatea Europei. Sunt raportor uh, pe tema mm, bandei largi, uh, la care v-ați referit și dumneavoastră. Se pare că este o activitate foarte nouă, importantă și Uniunea Europeană se implică în ea. E vorba de vreo 9 miliarde de euro care ar trebui să fie investiți în acest domeniu. Pe de o parte, dorim să dăm un imbold creșterii economice, iar pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că în acest sector există concurență. Este un sector dinamic care crește în continuu. Aștept cu nerăbdare să cooperăm cu președinția cipriotă și aș dori să adopt uh, această directivă în timpul președinției dumneavoastră, deoarece ar arăta în ce măsură Uniunea Europeană poate să inițieze creșterea în continuare într-un sector atât de dinamic. Pe de altă parte, așa cum spuneau și colegii mei, este foarte important să se dezvolte rețelele informatice, care sunt absolut cruciale pentru rețelele energetice în Europa. Este un proces uh, cu cerințe tehnologice foarte mari și trebuie să vedem cum putem armoniza eforturile din uh, diversele țări. Poziția președinției este realmente foarte dificilă în această chestiune tehnică foarte complexă și nu trebuie să ne implicăm în chestiuni neplăcute, cum ar fi uh, afectarea negativă a concurenței care ar prejudicia creșterea economică. Uh, aștept, cum spuneam, să colaborăm cu președinția cipriotă, cu dumneavoastră, și mă bucur foarte mult că uh, țineți atât de mult și acordați atât de multă importanță la cercetarea în satelicii banzi largi. Mulțumesc! colegă Mulțumesc acum are contul la Nibler. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, doamnelor și domnilor. În primul rând, vă mulțumesc uh, pentru prezență și pentru prezentarea noastră foarte interesantă. Urez întregii prezidenții cipriote mult succes uh, în activitatea sa. Piața unică digitală este ceva ce ne preocupă de ani de zile, ceea ce ne dorim și uh, cu președinția uh, anterioară am cooperat, de exemplu, în domeniul roamingului. Există așadar uh, multe detalii care au fost clarificate în ultimele luni, dar ați pus și dumneavoastră acest lucru, mai sunt foarte multe lucruri de făcut și nu pot să fiu decât de acord cu uh, antevorbitorul meu. Pentru, pentru noi, uh, banda largă în întreaga Europa este foarte importantă, Comisia acționează aici, noi sprijinim cât putem Uh, sprijini ideea uh, obligațiunilor de proiect care ar, duce, ar putea finanța uh, investițiile în infrastructură. Am două întrebări foarte concrete. Nu avem competențe de fond într-un anumit dosar, dar este de competența dumneavoastră și anume protecția datelor, regulamentul referitor la protecția datelor Uh, și uh, acestea în uh, vederea și a cooperării um, sectorului public. Aș vrea să știu care este situația negocierilor aici, ce, ave, ce aveți în vedere în timpul președinției dumneavoastră. Există puteți întrevedea liniile mari ale unui acord între Consiliu și uh, Parlament? Și a doua întrebare, discutăm uh, despre cloud computing la nivel european. Aș vrea să știu în ce măsură sprijiniți uh, această idee, care vor fi eforturile dumneavoastră și așa mai departe. Vă mulțumesc. Grazie, la parola. Mulțumesc, domnul Prodi, acum. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumim domnului ministru pentru prezența domniei sale alături de noi remarc cu satisfacție faptul că dumneavoastră v-ați exprimat angajamentul în favoarea rețelelor de satelit și mai ales uh, GNSS și Galileo. și cred că acțiunea dumneavoastră este foarte importantă, pentru că vorbim de infrastructuri în adevăratul sens al cuvântului europene, care sunt în avangarda tehnologiei și care sunt instrumente fundamentale pentru punerea în aplicare a politicilor noastre. Mai ales în, la, în ce privește mediul, telecomunicațiile și energia. Și în acest sens e cu atât mai important să existe investiții și asta pe termen scurt, tocmai pentru că ne aflăm într-o perioadă de dificultăți economice și avem nevoie de investiții. Asta înseamnă investiții în infrastructuri europene, uh, lucru ideal pentru a încerca să ieșim din criza economică. Deci contăm aici pe angajamentul dumneavoastră. Mai ales pentru că ca GMS să intre pe, în adevăratul sens al cuvântului, cu toate implicațiile financiare posibile în bugetul Uniunii. Și în acest sens, cred că activitatea noastră este una foarte importantă. Și de asemenea și rețeaua uh, de energie electrică este foarte importantă. Ar, trebuie dar pentru aceasta însă ca ea să fie adusă la zi cu tehnologiile care permit scăderea cu o treime sau la o treime consumul pentru transportul energiei și deci permit o raționalizare a întregii rețele electrice astfel încât să scadă și necesitățile de acumulare de energie. Și aceasta este misiunea noastră și este una necesară și este una urgentă, din toate motivele valabile și pentru celelalte infrastructuri. Deci contăm pe dumneavoastră, contăm uh, ca dumneavoastră la Consiliu să dați un impuls la nivel european, pentru că e vorba de infrastructuri care interesează întreaga Uniune Europeană și trebuie înțelese ca infrastructuri europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Prodi. Domnul Odi acum, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, domnule ministru, pentru anvergura europeană. Mă voi referi, în primul rând, la rețelele europene de telecomunicații am avut uh, termen pentru prezentarea amendamentelor privind regulamentul Consiliului pe acest domeniu. Este un dosar care credem că se va încheia în timpul președinției dumneavoastră și aș vrea să știu uh, care este părerea dumneavoastră? Rata de acoperire 50%, atâta e propus de comisie, nu cred că îi va liniști pe concetățenii noștri. Cum reacționați față de ideea că cetățenii europeni trebuie să aibă egalitate de șanse oriunde s-ar găsi pe teritoriul european? adică imboldul politic de a amenaja continentul atât la Consiliu cât și la Parlament. Și a doua întrebare se referă la finanțare. Dacă avem asemenea obligație de acoperire, atunci trebuie să găsim și finanțarea. Comisia nu prea dă dovadă de imaginație. Noi, eu vin dintr-o țară în care am finanțat uh, electrificarea rula, rurală printr-o mică taxă pe consum, deci toți consumatorii au finanțat obligatoriu rețeaua, deci oamenii era, uh, populația era Uh, servit în felul acesta și cam în vreo 15 ani toată, tot teritoriul a fost uh, electrificat. Deci ce facem în felul acesta? Ne, ne-am gândit poate la niște costuri la nivel european, uh, o taxă care ar putea să fie folosită pentru a finanța rețelele transeuropene de telecomunicații, dar care s-ar putea aplica, așa cum spuneau și alți parlamentari, la rețelele energetice sau la alte rețele. Mulțumesc foarte mult! Grazie al Mulțumim, domnule Odi. Cu asta s-a terminat lista celor care au dorit să ia cuvântul, așadar, cu plăcere dau din nou cuvântul uh, invitatului nostru, domnul ministru. Vă rog. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσοι έχετε απευθύνει το... Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Aș dori să vă mulțumesc pentru mm, sprijinul direct oferit președinției cipriote pentru atingerea obiectivelor și priorităților uh, noastre și pentru sprijinul acordat de asemenea pentru dosarele pe care le moștenim și asupra cărora va trebui să încercăm să lucrăm în următoarele șase luni. Doamna Casilova, v-ați referit la o, o serie de puncte. Vă mulțumesc pentru spiritul dumneavoastră constructiv. Cu siguranță, facilitatea conectarea Europei este esențială și este o prioritate a președinției cipriote și, cu siguranță, există o legătură între rețelele celor trei, din cele trei sectoare. Trebuie să se creeze uh, premisele pentru dezvoltare. Este vorba de o valoare adăugată reală care va genera investiții din, domeni, din uh, sectorul privat. Este este și spiritul în care au fost adoptate uh, programele de lucru. Este corect. Programele uh, prin aceste programe încercăm să implicăm sectorul privat și să creștem cantitatea investițiilor astfel încât uh, dezvoltări, evoluțiile și progresul tehnologic să vină cât poate de repede. Nu pot decât să repet că vă stăm la dispoziție pentru cooperarea um, cu instituția dumneavoastră în acel domeniu. Trecând acum la doamna Toia, nu pot decât să fiu de acord cu privire la rețelele transeuropene privire la rețelele de transport și energie. Vom uh, lucra din greu pentru a ne asigura că aceste sectoare primesc uh, atenția de care au nevoie. Suntem conștienți de importanța lor pentru dezvoltare. și pentru stimularea progresului tehnologic, care la rândul său va face economia europeană mai competitivă. Facilitatea Conectarea Europei se discută în cadrul negocierilor cu privire la cadrul financiar multianual, deci orice decizie finală trebuie să fie luată după ce Consiliul a luat decizia cu privire la asta. Însă noi vom încerca să înregistrăm cât mai multe progrese în președinția noastră și dorim să ajungem la un acord dacă acest lucru va fi posibil. domnului uh, Ozanovski și cu referire la sistemele de, satel de navigare prin satelit. I-aș spune că fără niciun dubiu, fără nicio îndoială, este un sector important care poate genera beneficii imediate pentru economia europeană, poate contribui la mai multă competitivitate și sperăm că putem să ne asigurăm împreună că avem o aplicare și implementare completă a deciziilor. Aceste programe sunt foarte importante. Avem nevoie ca sistemul să fie instalat cât se poate de rapid, astfel încât să stimulăm competitivitatea europeană. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că ceilalți actori, celelalte părți interesate, înțeleg importanța și urgența de a progresa aici. Îi răspund acum doamnei Nibler. Um, cu privire la utilizarea informațiilor din sectorul public. Consiliul a făcut foarte multe progrese în, sub președinție daneză aici și cred că s-au creat premisele pentru a se ajunge la un acord. în ceea ce privește strategia europeană cu privire la siguranța în spațiul cibernetic. Propunerea comisiei urmează să vină în septembrie. Vom avea un schimb de uh, opinii în Consiliul uh, din decembrie pe acest subiect. bineînțeles. Este vorba de, uh, și de criminalitate cibernetică. În ceea ce privește cloud computing, subiectul pe care l-ați menționat, suntem dispuși să examinăm orice fel de propunere din partea Comisiei pe acest subiect. Domnule Prodi, ați făcut câteva comentarii cu care sunt de acord în totalitate. Trebuie să acționăm în timp util pentru a ne asigura că există finanțarea necesară. Am avut o inițiativă uh, precedentă pentru a lua în considerare programele cruciale, cum ar fi GMS. Așteptăm uh, rezultatele discuțiilor cu privire la buget acum. Însă, orice fel de propunere legislativă depusă de comisie va fi examinată cât se poate de repede. Suntem deschiși pentru o abordare generală parțială cu privire la um, relațiile transeuropene, asta pentru a-i răspunde domnului Odi. Suntem conștienți de importanța acestui subiect și uh, intenționăm să facem tot ce putem pentru a obține această abordare generală parțială. cetățenii europeni trebuie să aibă oportunități egale oriunde s-ar afla. Trebuie să promovăm orice fel de proiect sau propunere care consolidează aceste drepturi. Și asta și cu implicarea sectorului privat. Este o dimensiune orizontală, ar putea fi rețelele transeuropene și co comunicarea, navigația prin satelit, monitorizarea. În toate aceste domenii trebuie să avem coeziune economică, teritorială și socială în Uniunea Europeană orice președinție ar trebui să contribuie la a se asigura că această coeziune uh, este prezentă. Este rolul lor cărei președinții. Vă mulțumesc. Bine, ringraziamo il ministro per la sua prezență. Mulțumim, domnule ministru, pentru prezența și pentru disponibilitatea cu care a răspuns uh, tuturor întrebărilor noastre și pentru angajamentele asumate și pentru invitațiile din 16 și 17 iulie, pentru că și organizează o, o întâlnire la Cipru. Este e European Transport. legătură cu politicile uh, europene în domeniul transporturilor și poate că și cineva de la comisia noastră va putea să meargă acolo. Pentru moment îi mulțumim din nou și urăm succes. Rimaniamo tutti in aula perché... Rămânem în sală pentru că următorul ministru deja a sosit. nous pouvons dire aussi à les prochaines... Oui, à Lord Mock, oui. Oui, s'il peut arriver un peu. Oui, oui. Melanie, you will please, uh, Melanie, you will please uh, Bine, allora iniziamo. Bun, haideți să începem partea a doua a întâlnirii noastre, urând bun venit domnului ministru Neoclis Silichiotis, ministrul Comerțului, Industriei și Turismului din Cipru, reprezentant și domnia sa, președinție în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene. Bine ați venit, domnule ministru, și așteptăm uh, cu interes uh, cuvântarea noastră, vă rog. Eh, <clears throat> Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Doamnelor și domnilor eh, eurodeputați, membrii ai Comisiei ITRE, prezența mea astăzi aici în Parlamentul European eh, la Comisia dumneavoastră este deja o practică obișnuită pentru că trebuie să fiți informați care sunt prioritățile și acțiunile planificate de țara care deține președinția Consiliului. Dar, dincolo de această practică deja stabilită, vreau să-mi arăt respectul față de instituția Parlamentului European și vreau să arăt că recunosc uh, rolul important pe care îl are în transformarea Europei într-un teritoriu mai democratic Mesajul, acesta este mesajul cel mai important uh, uh, al președinției cipriote pentru cetățenii săi, este crearea unei Europe mai bune, mai democratice. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Parlamentul are competențe mai largi și noi suntem gata ca președinții ai Consiliului să colaborăm cu Parlamentul pentru a face pași înainte în diverse dosare pe care le vom uh, analiza în a doua parte a anului 2012, mai ales în ce privește industria, antreprenoriatul și e, energia. Aș dori în primul rând să prezint un rezumat al politicilor noastre de bază și al temelor pe care dorim să le abordăm în următoarele câteva luni, așa cum am convenit la nivelul trioului de prezidenții. Aș dori să mulțumesc atât prezidenției poloneze cât și celei daneze pentru cooperarea de care ne-am bucurat până acum și pentru succesele pe care aceștia le-au uh, reportat în timpul prezidențiilor. Acum vorbim despre IMM-uri și spiritul de antreprenoriat. Este important uh, că Europa uh, a luat hotărârea de a se concentra din nou pe dezvoltare, adică pași pentru a promova spiritul de antreprenoriat și IMM-urile, ceea ce va fi, dacă vreți, inițiativa emblematică, politica emblematică a președinției noastre în contextul competitivității. Criza economică nu poate fi rezolvată doar prin măsuri de austeritate. Avem nevoie și de măsuri care să susțină IMM-urile care dacă vreți, formează coloana vertebrală a economiei eh, Uniunii Europene. Ele generează inovarea și mm, locurile de muncă, contribuind astfel la coeziunea socială. În acest context, președinția cipriotă pornind de la deciziile și acordurile la care s-a ajuns la uh, Consiliul de Competitivitate din mai, va face propuneri de regulamente ale Consiliului și Parlamentului privind programul pentru competitivitatea IMM-urilor 2014-2020 și vom face toate eforturile ca să ajungem la convergență cu Parlamentul European în acest sens. Prioritatea este să ne asigurăm că toate instituțiile Uniunii Europene membre transmit un mesaj politic puternic privind nevoia susținerii substanțiale și imediate a spiritului de întreprinzător, mai ales a IMM-urilor. Fără îndoială, IMM-urile au fost grav afectate de criza economică. Deci ne vom concentra în același timp să arătăm importanța uh, spiritului întreprinzător la nivelul tinerilor, să cultivăm mentalitatea spiritului întreprinzător în rândul tinerilor, să dăm un imbun spiritului întreprinzător la diversele grupuri de populație și de asemenea să dăm o șansă oamenilor de afaceri onești care au avut nenorocul să dea faliment. În aceste condiții economice, Europa are nevoie de o nouă generație de oameni de afaceri care să dezvoltă noi produse și servicii. Problema spiritului întreprinzător va fi discutată la Consiliul de Competitivitate Informal care va avea loc la Nicosia în 18-19 iulie. De, aceea, de asemenea vom uh, accentua ideea monitorizării, supravegherii uh, aplicării uh, legislației numită Small Business Act la nivelul statelor membre. Sigur, se va Comisia trebuie să elaboreze un raport pe această temă. Credem că la patru ani după adoptarea acestui instrument legislativ pentru IMM-uri, Small Business Act, trebuie să evaluăm ce progrese s-au făcut și ce acțiuni trebuie accentuate în continuare. Ținând cont de toate acestea, președinția cipriotă dorește să adopte concluzii ale Consiliului la Consiliul de Competitivitate care va avea loc în decembrie, pe 22 decembrie. Politica industrială. Acum, președinția cipriotă consideră acest domeniu de o importanță crucială pentru dezvoltarea economică și pentru prosperitatea Europei. Sporirea competitivității industriei europene va reduce costurile și prețurile produselor, va spori calitatea și va promova inovațiile bineînțeles, ceea ce duce la crearea de noi locuri de muncă și la îmbunătățirea productivității în general. Industria prelucrătoare și serviciile relaționate reprezintă mai mult de 50% din numărul de locuri de muncă din sectorul privat și 80% din investițiile din cercetare și dezvoltare făcute în Uniunea Europeană și 75% din inițiativa privată. Deci susținem politica industrială care este una dintre cele șapte inițiative cheie al eh, strategiei Europa 2020. În timpul președinției noastre dorim să examinăm comunicarea Comisiei care urmează să fie dată publicității și raportul de progres. În situația economică curentă trebuie să identificăm prioritățile subsecvente, subiacente în acest domeniu și să le acordăm tot sprijinul nostru. La nivel sectorial, Vom analiza inițiativele privind materiile prime, industria automobilelor, tehnologiile cu aplicații generale și construcțiile de nave. În domeniul energetic acum, m-am referit la prioritățile noastre în privința industriei și acum voi spune câteva cuvinte despre energie energia sigură, durabilă și accesibilă din punct de vedere financiar. Va contribui la sporirea competitivității și la o dezvoltare inteligentă, durabilă, neexclusivă. Aceasta este o prioritate a Europei. Acțiunile la nivelul Uniunii Europene sunt foarte utile în acest domeniu, iar prezenția cipriotă se va angaja să facă progrese în activitățile deja lansate. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii energetice europene și conexiunile transfrontaliere vor duce la funcționarea mai bună a pieței interne energetice. Avem nevoie de solidaritate între statele membre, trebuie să ne asigurăm că există siguranța furnizării de energie și promovăm și de asemenea și eficiența energetică și sursele regenerabile de energie. Propunerea de regulament privind Uh, care pornește de la orientările generale privind infrastructura europeană este foarte importantă pentru noi și sperăm să ajungem la un acord în primă lectură înainte de sfârșitul anului. Lucrul acesta va fi posibil numai dacă vom respecta un calendar foarte strict, deci ne-ar ajuta foarte mult dacă uh, comisia dumneavoastră, ITRE, ar putea să-și încheie amendamentele cât mai repede cu putință, astfel încât Consiliul să le poată analiza. Este foarte important, dacă e să respectăm calendarul, să nu amânăm lucrările ca rezultat al nego- negocierilor privind cadrul financiar multianual și facilitatea Connecting Europe. Este răspunderea noastră, datoria noastră să stabilim cadrul de reglementare pentru dezvoltarea infrastructurii energetice și să fim siguri că avem, uh, am stabilit împreună obiective comune 20% uh, reducerea gazelor cu emisii uh, gazelor cu efect de seră, 20% energie regenerabilă. Uniunea are interesul să mențină producția internă de petrol și gaze naturale pentru motive de siguranță a furnizării, dar și pentru a menține nivelul locurilor de muncă și pentru a oferi șanse de afaceri. Sigur că nu este uh, posibil să eliminăm toate riscurile legate de activitatea umană, inclusiv în domeniul uh, energi surselor energetice offshore Uh, extrateritoriale. Trebuie să acționăm în sensul siguranței la locul de muncă și în acest con context punem accentul pe protejarea cetățenilor și a mediului. Președinția noastră are o prioritate și anume propunerea de regulament privind siguranța activităților offshore extrateritoriale și vom colabora cu Comisia și cu Parlamentul în acest domeniu și sperăm uh, că vom ajunge la niște negocieri încununate de succes. În această chestiune, ca și în chestiunea siguranței furnizării de energie, se va vor fi discuții la Consiliu din Cipru de pe 9 noiembrie în cooperare cu Comisia și cu participarea altor țări din uh, est și din zona mediteraneană. Uh, zona mediteraneană este foarte importantă și nu ne putem limita doar statele, la statele membre ale Uniunii Europene, trebuie să cooperăm cu vecinii din bazinul mediteranean. Și Sunt foarte multe proiecte care offshore care uh, sunt în desfășurare și trebuie să ne coordonăm. Trebuie, cum spuneam, să uh, colaborăm cu vecinii și am dorit să ajungem la o declarație comună care să fie aplicată de toate țările pentru a limita riscurile și accidentele și pentru a proteja mediul acolo unde există asemenea activități offshore care fac prospecțiuni pentru petrol și gaze naturale. Trecem acum la comunicarea Comisiei privind uh, sursele regenerabile de energie. Dorim să adoptăm în decembrie concluzia de Consiliului pe această temă și considerăm că sporirea ratei de folosire a energiilor regenerabile implică infrastructură și uh, um, încheierea totală, crearea de fapt a pieței energetice uh, interne, uh, așa cum trebuie să fie creată pentru a pune în aplicare orientările generale care au fost deja publicate de comisie în sau uh, foaia de parcurs pentru energie până în 2015 trebuie să avem un cadru corect, pentru că fără acest cadru corect, dezvoltarea energiilor regenerabile va încetini și suntem conștienți de acest lucru. Trebuie să începem să, ne, să pregătim o politică nouă uh, în vederea anului 2030 ne gândim, uh, am transmis invitații de participare la membrilor, uh, eurodeputaților, mă scuzați, la discuțiile informale din 17 septembrie din Cipru, care se vor concentra pe uh, energiile regenerabile. Tot în această perioadă de șase luni dorim să ajungem la un acord cu Parlamentul privind propunerea de regulament referitoare la uh, Energy Star, la pro programul Energy Star, echipamentele de birou și eficiența lor energetică. Considerăm că programul Energy Star care este urmarea unui acord cu Statele Unite, ne va ajuta să atingem uh, obiectivul de reducere a consumului energetic cu 20% până în 2020. Este foarte important să atingem acest obiectiv și să uh, renoirea acordului nostru Uh, a dus la un vid uh, legal. Mulțumesc. Dar vă rog să vă limitați uh, intervențiile la un minut fiecare, pentru că apoi domnul ministru să aibă și timp pentru răspuns. Domnul Cancean, mulțumesc domnule ministru și mulțumesc pentru prezentarea făcută. Cred că cele două teme pe care le-ați evocat uh, in, și care privesc industria uh, și energia, pe primul subiect, uh, foarte bine v-ați referit la competitivitate. Cred că acesta este elementul fundamental pe care trebuie să-l încurajăm și în favoarea căruia trebuie să acționăm, pentru că astăzi în Europa, astăzi Europa în lume, din păcate, nu mai e competitivă și nu putem avea o acțiune puternică și univocă, atât în interior cât și uh, la exterior. Aici trebuie să scoatem în evidență perspectiva internaționalizării și agregării când vorbim de IMM-uri, știm că ele trebuie să dispună de posibilitatea de a se bucura de șanse egale, de a-și pune în comun experiența. Deci, cred că e bine că puneți accentul pe aceste aspecte. În ce privește energia, n-am auzit menționată energia nucleară. Uh, eu aș dori să știu dacă dumneavoastră considerați că energia nucleară este o, o, o sursă regenerabilă sau periculoasă. Și mai spun că în ce privește energia, trebuie să ținem cont de faptul că economia energiei creează locuri de muncă, deci este importantă pentru societatea noastră și atunci trebuie să fie și competitivă. Trebuie să fie aduse la zi infrastructurile. Celelalte două variabile la care nu v-ați referit sunt resursele și calendarul. Dacă ne gândim la uh, fonduri, cred că cele disponibile până acum uh, nu vor reuși să atragă capital privat suplimentar și uh, pentru a activa, nu vor reuși să activeze noi mecanisme și noi surse de finanțare. Bun, e bine, avem programarea 2014, 2020, 2030, 2050, dar avem nevoie în paralel să demarăm inițiative imediate cu rezultate imediate avem neapărat nevoie de asta. Deci n-am auzit nimic despre politica pe termen scurt, de, pentru ziua de mâine, ca să încercăm să uh, rezolvăm problema asta socială pe care o avem acum în Europa. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnul, doamna Fambren, dar și domnule sa două minute și jumătate, vă rog. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc uh, domnule ministru, ne-am mai întâlnit deja în țara dumneavoastră frumoasă și călduroasă. Am avut uh, reuniuni, s-au tras anumite concluzii pe care voi încerca să le repet pentru colegi. Printre concluzii, am văzut că președinția cipriotă dispune de toate aturile ca să fie o președinție excelentă. Și uh, eu sunt belgian, deci vin dintr-o țară mică și eu dar vă pot spune că uh, adesea țările acestea mici nu au un uh, ego foarte mare și atunci sunt mai disponibile la, la compromis. Însă vă aflați sub presiunea unor dosare orizontale de natură urgentă, la care v-aș și referi de altfel. Dosare care se referă la energia, la energie, la IMM-uri, la marile întreprinderi, dar pe de altă parte și cadrul financiar plurianual știu că la Consiliu aveți ambiția de a ajunge la un acord și vă urez succes de altfel. Oricum, suntem de acord, uh, măcar în legătură cu un punct, avem nevoie de un cadru financiar ambițios, pentru că dacă nu, sigur, e nevoie și de investiții, știm că e nevoie de investiții suplimentare și nu știu dacă nu vom avea ambiție, poate că nici nu le vom putea trage, dar am și o întrebare. Foaia de parcurs 2050 cu energiile regenerabile. Pentru noi și grupul nostru, și cred că nu suntem singuri, e extrem de important să găsim un acord, să găsim un compromis cu obiective uh, obligatorii în ce privește energiile regenerabile, uh, eficiența energetică, reducerea emisiilor de dioxid de carbon în Uniunea Europeană, celebrele 20-20-20. Bun, poate acum ar trebui să facem 30, 40, 50 din acest 20, 20, 20. E ambițios, dar dacă, vre, dacă vrem să realizăm aceste obiective până în 2050, cred că se impun aceste cifre. Da, da, da. Închei, închei. Uh, uh, a vorbit și domnul Cancian despre tema asta. Am avut ocazia să discutăm deci cu anumiți parlamentari în Cipru și mulți s-au arătat indignați de faptul că Parlamentul European nu a avut nicio reacție în ce privește construcția unei centrale nucleare în Turcia. După cum știți, energia nucleară e atât de sigură încât se construiesc uh, centrale chiar în vecinătatea altor țări, deci pe frontieră. Deci, iată, asta înseamnă și o amenințare la adresa vecinilor. Deci aș dori să știu dacă așteptați o inițiativă în acest sens din partea Parlamentului European și vă urez încă o dată succes și vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Rode. Rode, please. Domnul Rode. Mulțumesc, dom doamna președinte, mulțumim domnule ministru pentru că ați venit alături de noi. Vă mulțumesc și pentru intențiile foarte bune. Sunt uh, cu siguranță um, obiective pe care vi le-ați stabilit cu bune intenții. Cred că de fiecare dată când uh, vine alături de noi un ministru, trebuie să încercăm să răspundem la întrebarea cum? Cum urmează să fie puse în aplicare toate aceste lucruri? Există multe uh, intenții, multe propuneri, dar uh, îmi lipsește cum ar fi să uh, punem în aplicare obiectivele numite. Eu aș dori să fac o singură propunere pentru a ne asigura că aceste obiective devin realitate și anume ca președinția să nu facă aceleași greșeli ca uh, cele de până acum, să împodobească noi brazi de Crăciun, să facă noi liste și mai frumoase ca președinția să se uh, concentreze asupra implementării, implementării și a implementării, și anume a ceea ce este deja realitate. Directivele care există deja să fie aplicate. Avem atât de multe directive în piața unică uh, ce nu sunt uh, aplicate în statele membre. Dacă președinția uh, s-ar, ar avea curajul să se concentreze asupra implementării, asupra ceea ce, a ceea ce avem deja, am înregistrat mari progrese. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnului, domnului Rode. Acum doamna Țavela are cuvântul. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω. Mulțumesc, doamna președinte, domnule ministru, bun venit alături de noi și vă urez mult succes în președinția pe care o aveți înaintea dumneavoastră. Stimați colegi, în ultimii ani, în Mediterana de Sud-Est, suntem conștienți și știm că există resurse de gaze naturale. Mă refer acum la securitatea aprovizionării pe piețele energetice și securitatea achiziționării, aprovizionării în întreaga Uniune Europeană. Aceste resurse au fost localizate, identificate și Israelul dorește uh, să devină independent în uh, ceea ce privește uh, energia, aprovizionarea cu energia. Ciprul face progrese în acest sens de asemenea. Cred că sunteți unele dintre puținele state membre care are posibilitatea să devină autonom din punct de vedere al energiei. Ciprul se bucură de bune relații cu lumea arabă, dar și cu Israelul. Ați menționat o conferință care ar urma să se uh, organizeze cu participarea statelor din uh, Mediterana de Sud-Est. Și cred că acest lucru foarte important ar putea fi o contribuție decisivă. Acum că există noi guverne în urma primăverii arabe, poate putem să ne aliniem mai mult poziția cu aceste state. Întrebarea mea ar fi următoarea. În acest context al cooperării cu lumea arabă și uh, probleme ce țin de uh, aprovizionarea energetică. Veți încerca să creați cadrul să veți, veți încerca să reglementați acest lucru pentru că uh, situația este similară în uh, Arctică. Poate că puteți uh, stabili un exemplu pentru gestiunea explorării și prospectării în ceea ce privește gazele naturale. Vă mulțumesc! Se... Și eu... Da, mulțumim. Domnul Hagi Gheorghiu. Carlos Orizo Gheorghiu, Doni Υπουργό της Κυπριακής Vă mulțumesc, aș dori să urez bun venit uh, domnului ministru. Eu sunt deputat cipriot în Parlamentul European, am auzit multe astfel de prezentări deja și în această etapă cred că uh, compatrioții mei arată că pot avea o abordare foarte constructivă. Noi suntem o țară mică, care are poate mai puține interese naționale în acest sens. Aș dori să subliniez ceea ce a spus domnul ministru cu privire la faptul că Uniunea Europeană trebuie să se concentreze nu numai pe austeritate, dar și pe dezvoltare, chiar dacă situația nu este însă suficient de clară, mai trebuie făcut foarte mult. Dar am o întrebare în acest context. S-a vorbit mult despre întreprinderi mici și mijlocii, există o propunere de a sprijini cu 2,5 miliarde IMM-urilor, IMM-urile. IMM-urile ar putea să fie câteva milioane de întreprinderi în Uniunea Europeană. Nu cred că această sumă va, obține, va, avea, va arăta mari rezultate. Președinția dumneavoastră dorește oare să uh, crească această sumă la buget? <coughs> Oui, je me réjouis. Euh. Domnule Weber, da, mulțumesc, uh, domnule ministru. Îmi pare bine că v-ați referit la necesitatea de a susține spiritul întreprinzătorilor, pe întreprinzători și apariția unei noi uh, generații de întreprinzători pe continentul nostru. Importanța pe care o acordați uh, apărării, sprijinului acordat IMM-urilor, mi se pare un aspect esențial. V-ați referit la Small Business Act adoptat acum patru ani în Uniunea Europeană, dar nu prea se vede în realitate, nu, se, nu prea se văd efectele acestei legi și v-ați angajat să faceți ceva în acest sens. Și am două întrebări aici, pentru că Small Business Act în principiu își dorește să uh, rezerve o parte din uh, contractele publice, cum se întâmplă și în Statele Unite, pentru că contractele publice sunt foarte importante în Europa, deci să rezerve o parte din acestea pentru IMM-uri. Dar IMM-urile nu au doar o problemă de debușeuri, ci de se confruntă și cu alte două probleme importante în perioada de criză. În primul rând, problema cu finanțarea, pentru că în sistemul bancar există multe reticențe când e vorba de finanțarea întreprinderilor în general și mai ales a IMM-urilor din cauza riscului care ar comporta o asemenea finanțare. Deci trebuie să ne gândim la un sistem specific pentru ajutorul, ajutorarea acestor eh, micro să se financeze. A doua problemă cu care se confruntă din ce în ce mai mult e vorba de concurența loială, ilegală, mai ales contrafacerea, furtul de proprietate intelectuală și industrială, dar de asemenea și alte forme de concurență neloială. Și spre deosebire de marile uh, firme, IMM-urile nu au cum să recurgă procedurilor de apărare de la Organizația Mondială a Comerțului, care sunt greoaie și costisitoare. Marile întreprinderi, da, pot să facă apel la organizarea de, organizația de uh, soluționare a conflictelor acestora, dar IMM-urile nu pot să facă acest lucru. Deci ce uh, puteți face, ce intenționați să faceți pentru a ajuta IMM-urile? Uh, ca și ele să aibă o cale de apărare juridică împotriva formelor de dumping la care sunt supuse. Mulțumesc. Da, Cucovici. Hvala lipa, predsednica. Spoštovani... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Domnule ministru, domnule ministru, sper că v-am pronunțat așa cum trebuie numele. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. În același timp, aș dori să vă încurajez. Veniți dintr-o țară mică, dar cred că puteți să ajungeți să aveți o președinție excelentă. Am și eu ceva experiență în acest domeniu, când Slovenia a deținut președinția în 2008. Sunteți foarte ambițios dar îmi lipsesc niște ținte concrete și măsurabile, niște ținte tangibile pe care să le înțeleagă mult mai bine toți europenii. Sunteți și ministru al turismului, așa încât aș dori să uh, aud mai multe despre ce credeți dumneavoastră despre dezvoltare în acest domeniu. Turismul este foarte important pentru creșterea europeană. Multe țări, inclusiv a dumneavoastră, au foarte multe de spus în turism. Deci, ce veți face ca să susțineți creșterea în domeniul turismului și ce faceți ca să legați turismul de sănătate? adică de sănătatea tuturor europenilor de pe tot continentul. Cu alte cuvinte, vă așteptați să desfășurați un fel de activitate ca să vă referiți și la problemele de îngrijire a sănătății transfrontaliere, ca să nu ducă la descreștere în turism, colegul, doamna Jordan. Eh, mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Am depus câteva întrebări scurte. În primul rând, eficiența energetică. Spuneați că sunteți în favoarea îmbunătățirii la 20%. Avem un acord la 17%, adică o îmbunătățire cu 17% a eficienței energetice. Cu alte cuvinte, aveți măsuri concrete în acest domeniu și, în al doilea rând, ați accentuat reducerea emisiilor în sectorul industrial și siguranța aprovizionării energetice. A spus că trebuie să existe stabilitate pentru investitori. Parlamentul European, Consiliu, trebuie să adopte o poziție privind foaia de parcurs pentru energie pentru 2050. Spuneați că noile politici trebuie să aibă în vedere această dată. În termen concret, ce înseamnă acest lucru? Sunteți în favoarea stabilirii unor noi obiective, unor noi ținte? Care ar fi ele? Și ar fi obligatorii și încă ceva. Vreau să aud părerea noastră personală în ce privește foaia de parcurs energetică. Pentru că acolo se spune că se vor întreprinde acțiuni internaționale în domeniul schimbărilor de climă. Cum trebuie să acționăm în acest domeniu? Nu știm ce se va întâmpla la discuțiile internaționale. Europa e într-o situație de criză. Și cred că nu ne putem permite să fim singuri. Și ultima întrebare, avem uh, un, term, un obiectiv pe termen scurt și anume să existe o piață energetică total funcțională până în 2020. Agenția ACER va juca un rol foarte important, dar ei uh, au arătat că au probleme de buget. Deci întrebarea mea este, îi veți ajuta sau nu? Mulțumesc! Eu cred că colegii se Președinte, cred că colegii și-au dat seama că au pus 10 întrebări. E dificil de dat 10 răspunsuri în doar 5 minute. Doamna Corea, domnul Corea adică de Campus. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, mă scuzați. Aș dori să-l felicit pe domnul ministru și aș dori să-i mulțumesc pentru prezența domniei sale aici. Și îmi place foarte mult sloganul președinției, o Europa mai bună pentru toată lumea. Uh, ne gândim la adoptarea rapidă a regulamentului privind rețelele transeuropene energetice. Eu sunt raportor pe această temă și ne preocupă foarte mult și ne bazăm pe președinția dumneavoastră uh, ca să ajungem la adoptarea rapidă a acestui raport. Știm că se referă în mod că a fost o discuție la ultimul Consiliu în iunie și eu regret mai mult decât oricând că ați considerat că este necesar să se uh, amâne adoptarea uh, în comitetul nostru de mâine până în septembrie. Asta intenționăm să facem S-a făcut foarte mult în acest domeniu, însă vreau să vă reamintesc că suntem de acord cu conferința interministerială a zonei de est a Mediteranei. Știm că o să ajung și la dumneavoastră un terminal de gaze naturale, dar știu că aveți și probleme pentru că dacă aveți probleme de importare de capacitate de rafinării, unde are loc dumping social, nu știu dacă mergem în direcția corectă. Și aș fi gata să accept invitația dumneavoastră la reuniunea din 17 septembrie care se va ocupa de energii regenerabile. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul Barea, dar o întrebare, vă rog, nu mai mult. Președinta, eh, bienvenido. Mulțumesc, doamnă președinte, bun venit, domnule ministru, și mă voi referi la turism. Știți că în programul COSME turismul este un obiectiv foarte important și fundamental care va fi inițiativa, impulsul dat de președinția cipriotă în aceste șase luni, ținând cont că este o țară care e foarte preocupată de această temă și care poate să stabilească niște linii de inițiativă pentru ca turismul să devină un element de competitivitate. Mulțumesc! Grazie! Președinte, mulțumesc! Merci, Madame la Présidente. Eh, domnul Menen, mulțumesc eh, foarte rapid, nu voi pune întrebări. Domnule Enea, vreau să spun că trebuie să ne organizăm bine în Parlament. Ați referit la IMM-uri, întreprinderi, energie și așa mai departe, dar sunt afectate de aceleași, de aceeași problemă, că se caută profitul maxim imediat, fără a se gândi nimeni la interesele oamenilor. Ce privește IMM-urile și întreprinzătorii, ni se explică aici că IMM-urile suferă din cauza administrației în general, din, de pe urma hârțogăriei. Uh, dar nu avem altă părere. Atât timp cât nu vor mai fi, nu vor exista noi relații cu conducerea în legătură cu plățile, vizibilitatea pe termen mediu, cooperarea și noi reguli cu băncile care refuză să ajute IMM-urile, acestea nu se vor putea dezvolta. În același timp, IMM-urile vor continua să sufere atâta timp cât nu vor avea posibilitatea de a-și vinde produsele, de a-și vinde produsele, pentru că cetățenii nu au putere de cumpărare. Apoi, în ce privește antreprenoriatul, până vom tot apăra ideea asta că doar piața decide cine trăiește și cine moare, nu vom putea dezvolta industria europeană și aceasta nu va putea răspunde nevoilor uh, cetățenilor europeni. Și în ce privește politica energetică, trebuie să ne gândim și la morală. Nu putem doar stoca electricitatea atunci când aceasta se transportă, se înregistrează pierderi. Însă în Europa se vinde mai multă electricitate decât se produce. Deci vă las să trageți concluzia. Este vorba doar de a face bani cu orice preț și e timpul să interzicem aceste practici. Mulțumesc, da, Toiau. Dar ultima, ultima intervenție, foarte rapid, vă rog. Da, bine ați venit, domnule ministru, și în numele doamnei Doplu, care nu știu dacă vă mai putea lua cuvântul. Bun. Este o colegă cu care conlucrăm foarte bine. Bun, suscriu uh, cea ceea ce a spus, la ceea ce a spus doamna Jordan. Da, e ACER, e vorba de ACER, un uh, organism foarte important în care avem încredere care va avea și sarcini suplimentare. Vă cerem să-i susțineți din toate punctele de vedere. Cosme, sunt de acord cu ce au spus colegii. Un instrument foarte important, dar trebuie să beneficieze de o finanțare mai importantă și să se ocupe și de turism. Mulțumesc. Lor grație ai colegi. Purtroppo... Mulțumim, mulțumim tuturor colegilor, dar din păcate va trebui să fiu mai severă ca până acum, nu mai pot acorda nicio secundă în plus, că altfel suntem în întârziere. Acum, din păcate, e imposibil ca domnul ministru să poată răspunde tuturor întrebărilor care i s-au adresat. Colegii înțeleg foarte bine această situație Acum, dumneavoastră, v-aș ruga să încercați în 5 minute să dați măcar câteva răspunsuri pe teme generale, dar fără să răspundeți la fiecare în parte. Dacă nu, depășim timpul alocat. Pentru că ne așteaptă o nouă întâlnire imediat după aceea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă. Voi încerca pe scurt să răspund. S-a spus aici uh, ceva despre... Da, domnul Cancian s-a vorbit la energia, s-a referit la energia nucleară. Bun, știm, știm că incidentele, accidentele nucleare nu cunosc frontiere, nu au granițe, deci e important să cooperăm în domeniul ăsta. Important că acum se promovează aceste teste de rezistență, e vorba de 140 de centrale nucleare care vor fi supuse acestor teste. Și apoi, pe urmă, trebuie să vedem ce măsuri de securitate, de siguranță sunt necesare. Sigur, între timp, noi ne concentrăm pe alternative, pe surse regenerabile de energie. Sigur, și pe gaz, gazele naturale, care e o formă mai curată de energie. În ce privește competitivitatea și mediul de afaceri, antreprenoriatul, am fost întrebat ce se întâmplă cu IMM-urile, cum ajutăm IMM-urile. Programul COSME mai ales, uh, are um, acest acest obiectiv. Noi uh, trebuie să ne ocupăm de asta în cadrul uh, în cadrul financiar multianual, deci trebuie, trebuie să avem argumente mm, cu care să încercăm să ne susținem poziția, ca până la urmă să avem un sprijin cât mai, cât mai consistent posibil pentru IMM-uri. Da, s-a vorbit despre birocrație, despre hârțogărie, într-adevăr. Uh, e problema contractelor de achiziții publice și modul în care noi putem îmbunătăți accesul uh, IMM-urilor uh, către contractele de achiziții publice și licitații, pentru că IMM-urile știm, sunt coloana vertebrală a economiei Uniunii Europene, au nevoie de programe specifice dar trebuie să ne asigurăm și de faptul că procedurile noastre sunt uh, simple și le permit accesul la aceste contracte. Eu sunt și ministru al comerțului și în această după amiază voi participa la intercomitet și vom discuta acolo aspecte comerciale. Avem într-adevăr nevoie de garanții, cum s-a spus aici, În ce privește ambițiile noastre, da, s-a spus că implementarea, punerea în aplicare e uh, etapa cea mai importantă. E adevărat, e foarte importantă și trebuie să ne mișcăm mai repede, trebuie să aplicăm uh, mai rapid anumite directive, cum ar fi cea pe infrastructură energetică. Nu doar pentru că va asigura um, securitatea aprovizionării, ci și pentru că ne va permite să demarăm proiecte care vor genera locuri de muncă. Însă avem nevoie de mecanisme mai bune mecanisme mai bune pentru punerea în aplicare a tuturor legilor pe care le adoptăm uh, la nivel european. Apoi, da, am uh, vorbit despre achizițiile publice. Uh, aș mai spune ceva despre obiectivele noastre. Da, am înțeles că s-a spus aici că pentru a realiza obiectivele 2050 avem nevoie și obiective uh, de parcurs, interimare, de exemplu, pentru 2030. Înțelegem că multe state membre uh, traversează o situație dificilă cu criza economică, deci trebuie să fim, încercăm să fim flexibili uh, în legătură cu modul în care punem în aplicare obiectivele, însă obiectivele trebuie menținute. Nu le putem da uitării. Pentru că avem nevoie de mai multe surse de energie regenerabilă, trebuie să reducem emisiile de dioxid de carbon și gaze cu efect de seră, avem nevoie de mai mare eficiență în utilizarea energiei. Vreau să mai spun câteva cuvinte în legătură cu zona din estul Mării Mediterane. Sigur, uh, acolo se află și Ciprul și a spune că siguranța, securitatea aprovizionării cu energie trebuie să fie garantată pentru întreaga Europa. Noi, da, într-adevăr, în cooperare cu țările din acea zonă la care v-ați referit, putem să găsim soluții. Ciprul este stat membru al Uniunii Europene și va fi inevitabil una din prioritățile noastre să încercăm să avem o siguranță a furnizării de energie pentru Europa. Doamna Țavela s-a referit la relațiile noastre excelente cu vecinii, cu Israelul, cu țările arabe din zonă și e foarte important ca nu doar în sud-estul Mediteranei, ci și în uh, partea de vest și în nordul Africii să avem activități de explorare sigure. Mediterana, sigur, e o zonă supusă riscului. Deci este o mare închisă și atunci am uh, luat inițiativa de a începe uh, în cooperare cu alte țări partenere să accelerăm protecția mediului și să luăm măsuri mai ferme Acum în ce privește turismul, Europa poate redeveni uh, destinația cea mai atrăgătoare pentru turiști din, la, pe plan mondial, pentru că avem uh, peisaje, avem servicii de calitate, avem istorie, avem tradiții, patrimoniu. Însă, trebuie să acționăm la unison. Împreună cu Comisia putem să încercăm să simplificăm procedurile de acordare a vizelor, de exemplu. Trebuie să facilităm accesul turiștilor în Europa și trebuie să dezvoltăm uh, mai mult turismul tematic. Avem multe de oferit în, în domeniul acesta, după cum s-a și spus. Bun, acum uh, se pun, uh, există și aspecte legate de sănătate și cooperarea transfrontalieră în acest domeniu. și vreau să mă, mă refer și la piața internă a energiei, pentru că a fost menționată aici. Sigur că mai există încă state membre care au o situație izolată. Uh, nu fac parte din rețelele energetice europene și noi trebuie să completăm până în 2050 să încheiem această uh, piață a energiei și până în 2050 să nu mai există niciun stat membru izolat. și s-a mai pus și problema autorităților de reglementare în domeniul energiei. Cred că doamna Toia s-a referit la aceștia. Bun. Autoritățile independente de reglementare au un rol din ce în ce mai important nu e vorba uh, doar de supravegherea și reglementarea efectuată de organisme ale statului. Trebuie să avem și autorități independente. Uh, astfel uh, se va contribui la o mai bună punere în aplicare a directivelor și normelor UE. Cu aceasta vă mulțumesc pentru toate întrebările, pentru toate comentariile Colega din Belgia a spus un lucru, sper eu, adevărat. Poate că suntem o țară mică, dar putem fi foarte de folos și putem fi un partener uh, de nădejde. Mulțumesc, domnule ministru, spune doamna președintă, succes și pregătim uh, următoarea secțiune a reuniunii noastre. Eh, bene, cominciamo subito anche perché abbiamo... Haideți să uh, continuăm, pentru că suntem în târziere, avem uh, 10 minute, am pierdut 10 minute. Vă rog, vă rog, cine iese din sală, vă rog să iasă în liniște. Vă ringrațiamo. Bun. Mulțumim uh, domnul, uh, domnului John Mog, președinte al Consiliului Autorităților de Reglementare și domnului Alberto Potoșnic, director, care sunt aici alături de noi pentru a prezenta proiectul de program de lucru al Agenției de uh, Cooperare a Autorităților de Reglementare în domeniul energiei, adică ACER. Cei care doreau, doresc să participe la o a, ah, cei care doreau să participe la o întâlnire care s-a desfășurat la Hotelul Renaissance, uh, aici uh, din zonă, vor putea participa și la o reuniune de uh, lucru organizată de ACER. Bun, suntem în întârziere și începem imediat și ne organizăm astfel încât Vă începe prin a da cuvântul Lordului Mog, care mulțumesc din nou pentru prezență. Thank you. Um, Madam Chair, uh, ladies and gentlemen, thank you very much for this opportunity to, um, to speak. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru oportunitatea arăta, um, oferită. Știu că trebuie să fiu succint și voi încerca să fac asta. Voi spune câteva lucruri înainte de a da cuvântul domnului director. În primul rând, uh, nivelul de colaborare este foarte sănătos între autoritățile de reglementare naționale și agenții Acest lucru este esențial pentru uh, un viitor energetic uh, satisfăcător în uh, Uniunea Europeană. Eu sunt președintele um, Consiliului de uh, Autorităților de Reglementare uh, și avem aproximativ 150, chiar mai mult, dintre autoritățile de reglementare care lucrează în grupurile de lucru uh, care creează noile uh, propuneri de legislație. Deci primim uh, sprijin și în acest sens, dar și sprijin practic. De asemenea, complementaritatea programului de lucru. Complementaritatea aceasta Uh, se ocupă de acele aspecte de care agenția noastră nu se ocupă, și anume politica uh, consumatorilor, de exemplu, care știu că este foarte importantă pentru dumneavoastră. Viitorul agenției este pozitiv, dar este amenințat. Doamna Jordan s-a referit uh, la resurse și cred că veți auzi din partea domnului director uh, despre cantitatea, despre volumul de muncă al agenției în următorii ani, volum care probabil va și crește în următorii ani. S-au uh, făcut de curând modificări la, reglementar, la reglementările uh, în domeniul energetic. Din punctul nostru de vedere, așadar, domnul director va, va prezenta un program de lucru plin de provocări, uh, dar care va trebui să fie acompaniat de resursele necesare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Mog. Dau, dăm acum cuvântul domnului Potocnic. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, da, avem un program de lucru plin de provocări un program de lucru care corespunde unui rol din ce în ce mai important al agenției, uh, așa cum este el identificat de către le de legislație. Uh, Această uh, agenție a fost creată în al treilea pachet energetic, însă i s-au acordat noi uh, competențe în uh, regulamentul REMIT cu privire la piața energetică gro. uh, și este posibil să ni se acorde noi competențe conform unor noi regulamente uh, propuse. Deci, rolul nostru uh, devine din ce în ce mai important. Dar, mai întâi, să vă prezint prioritățile pentru anul viitor. Voi intra în detaliu și cu privire la activitățile individuale pe care le planificăm pentru anul viitor, însă pentru a vă acorda imagine de ansamblu, considerăm că anumite lucruri sunt uh, foarte importante. Dorim să completăm, uh, mun- să încheiem munca la liniile directoare uh, cadru. Setul de uh, linii directoare cadru au fost adoptate. Sunt cadrul uh, juridic uh, necesar pentru completarea, pentru uh, atingerea pieței uh, unice energetice până în uh, 2015. De asemenea, lucrăm la uh, codurile de rețea, evaluăm codurile de rețea pe baza liniilor directoare cadru Dorim de asemenea să ne extindem activitățile de monitorizare, le-am început anul acesta, cu publicarea primului raport de revizuire a situației. Mai trebuie să facem mult pentru a ne asigura că piețele energetice funcționează în mod adecvat. De asemenea, va trebui să implementăm REMIT și de va trebui să implementăm noile din directoare pentru rețelele transeuropene în domeniul energetic și pentru selectarea proiectelor de interes comun. Pentru a intra în detaliu, proiectul de uh, lucru de uh, program uh, este disponibil pe site-ul nostru, vă stă așadar la dispoziție cu toate detaliile sale. Pentru anul viitor am prevăzut nouă coduri de rețea care să fie supuse atenției agenției asupra cărora va trebui să emitem un aviz. Trei astfel de avize vor fi deja la dispoziție la finalul lui 2012 și sperăm că să avem 12 astfel de coduri uh, pentru adoptare prin uh, procedura de comitologie. Am spus de la început că nu ne hazardăm în noi domenii prin uh, Uh, liniile directoare cadru, însă vom um, face unele examinări în, domeni, în domeniul structurii tarifelor uh, armonizate în domeniul uh, transmit, transmiterii de electricitate, pentru că este un domeniu care trebuie să fie definit. Ne așteptăm să primim planul pe 10 ani de dezvoltare al rețelei pentru gaz în curând. Este un, vom emite un aviz, sunt documente importante pentru extinderea rețelelor europene. De asemenea, trebuie să formulăm o propunere cu privire la fondul de compensare între operatori de sisteme de transmisie. M-am referit deja la raportul de monitorizare, atât pentru piața internă, dar și la nivel regional. Am decis de asemenea să oferim orientare pentru modul în care să fie tratate derogările și am solicitat uh, avize și pentru uh, certificări și derogări. În ceea ce privește implementarea uh, REMIT, continuăm orientările pentru definiția acestora, acestuia. Este important să existe aceeași înțelegere a acestui regulament, dar și să se ofere transparență participanților pe piață. Avem uh, metodologii de monitorizare și dorim de asemenea să utilizăm uh, instrumentele IT pentru colectarea datelor și supravegherea pieței. Munca la noile orientări cu privire la uh, infrastructura transeuropeană a început, în ciuda faptului că regulamentul se discută la ora actuală. Încercăm să implementăm uh, timpuriu acest uh, regulament, aceste prevederi, uh, iar uh, uh, pro proiectele de interes comun sunt foarte importante. De asemenea, încercăm să avem o parte metodologică Um, și anume un aviz um, cu privire la metodologia de analiză cost-beneficii ale operatorilor de rețele. Acestea sunt activitățile principale. Aș dori să-mi iau câteva momente pentru a vă vorbi despre riscuri și incertitudini. De cele mai multe ori facem parte dintr-un proces, iar programul în care uh, Um, ne exercităm atribuțiile depinde de programul general al întregii proceduri. De asemenea, ne bazăm foarte mult pe autoritățile naționale de reglementare, care ne-au oferit foarte mult sprijin și sunt, continuu că, sunt convins că vor continua să facă asta, însă multe dintre ele uh, au constrângeri bugetare foarte stricte. Este un risc uh, așadar ca sprijinul să nu mai fie același în viitor. De asemenea, s-ar putea să ne confruntăm cu unele penurii din punct de vedere al resurselor financiare și al personalului și, bineînțeles, trebuie să putem fi în stare să mm, găsim mm, personal calificat la Ljubljana. În ceea ce privește noile provocări, avem provocări pentru REMIT, dar și în ceea ce privește orientările cu privire la pachetul referitor la infrastructură. Avem puțină experiență cu privire la remit. Avem în vedere să avem uh, un nou, mai mult personal. Comisia în trecut uh, a prevăzut 15 uh, persoane în plus pentru noi, pentru implementarea REMIT. Propunerea Comisiei pentru 2012 și 2013 a prevăzut numai 15 persoane în plus, ceea ce este suficient pentru pornirea sistemului, dar nu știm dacă ar fi suficient și pentru operarea lui. Din păcate, ultimul aviz al ultima poziție a Consiliului uh, a respins trei dintre aceste posturi, deci conform poziției Consiliului vom avea numai 12 pers- persoane angajate pentru acest proiect în ceea ce privește aspectele bugetare pentru anul viitor. Propunerea Comisiei prevede o reducere de aproximativ 3 milioane față de estimările noastre și având în vedere faptul că punctele, noastre, punctele din buget uh, ale noastre nu, sunt, nu pot fi eliminate. Majoritatea se vor, uh, acestor economii se vor face din uh, dezvoltarea de software pentru Remit. Acest lucru a fost menționat deja de colegul meu, cooperarea. Nu pot decât să spun că nu ne putem aștepta ca autoritățile de reglementare să facă mai mult. Uh, Uh, câteva vești bune. Serviciile comisiei și-au dat seama că este nevoie de mai mari resurse financiare. Uh, nu este încă sigur să avem uh, tehnica necesară la dispoziție. Avizul cu privire la proiectul de buget a, după cum spuneam, a prevăzut o reducere uh, Uh, a personalului nostru. Întotdeauna încercăm să facem tot ce putem cu resursele pe care le avem, însă și flexibilitatea și are propriile sale limite. Vă mulțumesc! Grazie veramente per... Mulțumim pentru că ați înțeles că ne aflam în criză de timp. Știu, ați fost constrâns să uh, scurtați din uh, cuvântări, dar să vedem dacă avem timpul pentru câteva întrebări și răspunsuri. În primul rând, domnul Corea de Campus. Adică Vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc uh, foarte mult uh, vorbitorilor. Vă urăm bun venit la comisia noastră. Ne face mare plăcere că sunteți aici și ne împărtășiți ambițiile și problemele dumneavoastră. Vreau să subliniez doar două, trei sau patru aspecte. Recunoaștem că s-a desfășurat foarte multă activitate, dar trebuie să spun că sunt obligat să analizez ce s-a făcut și salut faptul că activitatea s-a desfășurat într-un spirit de independență și e foarte important uh, că s-a desfășurat așa. În al doilea rând, în viitor trebuie să facem pași mai puternici, mai ales în ce privește legislația. După cum știți, sunt raportor privind orientările generale cadru referitoare la rețele și, și codurile de rețea și trebuie să întărim eforturile pe ambele domenii. Trebuie să întărim o metodă care să ne permită să discutăm codurile de rețea. Sigur că suntem de acord uh, cu viitorul uh, rol al dumneavoastră în ce privește tarifele de transmisie. În uh, următorii ani, când se vor pune în aplicare orientările generale cadru și se vor alege proiectele de interes general, uh, vom avea foarte mult de lucru în acest domeniu. Vor fi foarte multe dezbateri și foarte multe controverse, fără îndoială deci, evident, uh, trebuie să analizăm lucrurile cu multă atenție. Și voi încheia imediat. Mă bucur că încercați uh, să găsiți niște soluții cu TSO, să aveți uh, cu rețelele de transmisie și înțeleg foarte bine problema tarifelor, dar nu, poi, nu pot să continui. Mulțumesc! Grazie, madame. Mulțumesc, doamna Iordan, acum. Eh, hvala lepa. Eh, Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord că trebuie să micșorăm eh, prăpastia dintre legislația pe care o adoptăm și ce se pune în aplicare. Cred că este foarte important să punem în aplicare uh, regulamentul REMIT, pentru că altfel nu o să ajungem la o piață internă. Uh, conform noii propuneri, 8,8 miliarde de euro sunt la dispoziția agenției, din care 3 pentru REMIT. Eh, sunt cifre diferite față de cifrele menționate anterior când ați fost la ITRE. Vreau să aud comentariul din dumneavoastră pentru că de la Consiliu nu mi s-a spus nimic. Mulțumesc. Grazie, Turmes. Mulțumesc, de la Turmes, acum. Um, I think that uh, we will be confronted. Cred că ne vom confrunta și astăzi și mâine cu ideea de a reveni la piața internă în Marea Britanie se petrece o reformă a pieței electricității, în Franța de asemenea nu știm care va fi situația, deci sunt foarte multe idei despre capacitatea piețelor naționale, deci este foarte important să arătăm avantajul economic de a avea o piață integrată a electricității. Iar în uh, cererile de dumneavoastră de buget, cred că ar trebui să arătăm statelor membre că o piață europeană mai integrată este un mare câștig pentru consumatori. Deci cele câteva milioane în plus uh, plătite la ACER ar face posibil acest lucru și prin aceast, astfel s-ar uh, obține câștiguri foarte mari. Poate puteți să ne dați niște cifre în sensul acesta. Iar în ceea ce privește remite bine, uh, infracționalitatea economică nu cred că putem să permitem un impozit pe piețele uh, de gaze naturale și electricitate uh, în acest sens, pentru că trebuie să spunem, cred încă o dată, de ce ACER are nevoie de aceste resurse. Și Parlamentul și Comisia noastră uh, trebuie să fie foarte strânsă legătură cu cei de la buget ca să se înțeleagă că aceste câteva milioane pentru ACER trebuie să fie o prioritate când încep să negocieze cu statele membre. Mulțumesc! Grazie, Badia Ecușe. Badia Ecușe. Eh, Mulțumesc în primul rând Vă mulțumim că ne-ați explicat programul de lucru. Vreau să profit de prezența dumneavoastră aici ca să vă pun o întrebare concretă care ne preocupă oarecum. Dumneavoastră știți că guvernul spaniol a anunțat acum câteva luni intenția de a fuziona toate agențiile de reglementare și de supraveghere a concurenței în piețele, cum ar fi a telecomunicațiilor sau energiilor. Iar în practică e vorba de un proiect de lege care vorbește de reguvernamentalizarea com, cu competențelor acestor agenții care sunt acum independente. Aș vrea ca din perspectiva reglementatorilor și a pachetului care a permis crearea acestei agenții, cum vi se pare inițiativa spaniolă de a crea această agenție? Un fel de agenție de reglementare universală asupra căreia Comisia Europeană uh, și-a exprimat oarecare preocupare. Mulțumesc! Intervin. Mulțumesc și ultima intervenție, domnul Prodi. foarte rapid. Mulțumesc pentru prezentare. Eu cred că e absolut necesar să evoluăm în direcția unei rețele cu adevărat europene, pentru că doar o astfel de rețea continuă și coerentă poate să optimizeze și să compatibilizeze toate formele de energie regenerabilă. Acum nu am vreme să intru în detalii, dar aș dori să fac un comentariu. Eu cred că trebuie să avem o unică rețea electrică europeană. Mulțumesc. Și acum domnul Potocnic, ai din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule de Campos i-aș spune că sunt de acord că la anul ne vom confrunta cu o provocare nemai întâlnită. Cum am spus, încercăm să completăm codurile de rețea care să furnizeze baza juridică, temel juridic pentru completarea pieței interne, dar de asemenea avem și noile linii directoare pentru infrastructura de energie transeuropeană și acolo avem o provocare dublă pentru că e o nouă misiune de acord bun. Da, vă rog. Da, aș dori și eu să răspund, spune domnul Mog. Cer scuze, sistem foarte complicat cu microfonul. Mulți, aș vrea să răspund domnului Turmes. Da, eu uh, am răspuns de dezvoltarea pieței interne când eram la comisie, deci dezvoltarea pe țăcară largă, deci eu sunt cel care pot să vă răspund și sunt de acord. Da, în timp de criză, integrarea aduce beneficii. Mai ales pentru energie. Și ajută diversele țări care acum se alinieze să minimizeze distorsiunile. Dar e nevoie pentru asta de resurse care lipsesc acum și poate și în, pe viitor vor lipsi sau vor fi societate, dar am, am și un uh, cuvânt uh, de avertizare. Eu cred că dacă lăsăm comisia cu impresia că lucrurile stagnează, uh, ar fi o impresie greșită, pentru că există acțiuni, activități la nivelul agenției noastre și se întâmplă schimbări și și dumneavoastră puteți să ajutați. Deci e nevoie de resurse, dar acestea nu sunt uh, singurul aspect. Da, prioritate uh, totală piețe interne, dar și piețe energetice. Nu voi comenta nimic în legătură cu Regatul Unit și piața electricității, dar uh, doamnei Badia Icucet ea spune că uh, da, e greu pentru uh, un, un cineva care face parte dintr-o autoritate reglementare să comenteze ceea ce fac colegii din altă țară, pentru că e răspunderea statului membru și a guvernului respectiv să, până la urmă, și apoi a comisiei. Nu poate să inițieze acțiuni împotriva lor, dar dacă e cazul, a spune că există probe de consolidare de, de, de formarea unor grupări, de autorități de reglementare, bun, uh, problema crucială e independența și alocarea resurselor care se face la nivel național. Accesul guvernului la activitatea de consiliere, dar nu și de control, ci trebuie traduse în realitate previzi... Uh, prevederile cele de-al patrulea pachet în legislație națională și guvernul spaniol știe acest lucru, sunt convins și ne vom asigura că autoritățile spaniole nu au de suferit în următoarele luni. Și în numele domnului Pototnic și al meu personal mulțumesc pentru că ne-ați consacrat timp, sunteți foarte ocupați, sper că nu vă arăpi mult din timp, mulțumesc și pentru eh, susținerea nu doar din trecut, ci și pe viitor, sper. Președinte, mulțumim invitațiilor noștri din partea CER pentru prezența lor astăzi aici și faptul că a fost disponibil. Mulțumim în numele tuturor colegilor. Mulțumim interpreților care, ca de obicei, foarte amabil sunt și au acceptat să lucreze 10 minute în plus și cu asta suspendăm reuniunea și reluăm la orele 15. Mulțumim!